Uh, so, ladies and gentlemen, Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să ocupați loc pentru a începe reuniunea din această dimineață. Doresc uh, să urez bun venit tuturor la audierea noastră publică în legătură cu acordarea contractelor de concesiune. Urez bun venit domnului Juvin, care este raportorul comisiei noastre pe această temă și a condus lucrările comisiei. Mulțumim și echipei de experți care vor face prezentări în această dimineață. Mă bucur că avem și membrii din public prezenți. Îmi cer scuze că sala nu este uh, chiar atât de mare pe cât ne-am fi dorit. De asemenea, urez bun venit celor care ne urmăresc pe internet. Această reuniune se transmite în direct pe internet. Așadar, intervențiile experților vor fi înregistrate pentru arhiva video a Parlamentului European. Așadar, vor putea fi accesate de acum înainte. De asemenea, avem o cameră de ascultare la etaj. O sală de ascultare. mi se aduce aminte că pe lângă raportul pentru care suntem responsabili ca comisie, vom primi avize din partea unei serii întregi de comisii, transport, afaceri regionale, afaceri juridice, industrie și afaceri internaționale, precum și Comisia Ocupare. Ca parte a dosarului primit la intrare, ați primit uh, CV-urile experților invitați, deci nu îi voi mai prezenta în detaliu. Fiecare are la dispoziție 10 minute. Vom uh, structura reuniunea în două părți. Prima sesiune se va referi la definirea instrumentului și a doua sesiune va privi ce tip de regim trebuie să introducem. Un regim care să nu afecteze prea mult piața, semnul întrebării. După aceea vom avea întrebări și răspunsuri. Voi da cuvântul acum domnului raportor pentru a deschide sesiunea și după aceea vom da uh, cuvântul experților. Domnule Juva, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit tuturor. Datorită anumitor constrângeri logistice, nu am putut să invităm toți actorii care au dorit să participe la această audiere. A trebuit să alegem între uh, actorii prezenți. Salut prezența raportorilor din umbră, doamna Rule, de, asem- de asemenea raportor din umbră. În fond este vorba de un text extrem de important pentru că problema concesiunilor de care vorbește toate uh, lumea este o chestiune problematică pentru că uh, nu există nici măcar o definiție coerentă uh, a concesiunilor la nivel european, astfel încât o discuție colectivă este îngreunată. În plus, există o jurisprudență importantă care subliniază necesitatea de a încerca să omogenizăm situația pe piață. Textul a fost a primit comentarii, există unii care doresc să îl facă mai strict, alții mai puțin strict. Uh, am speranța că invitații de astăzi ne vor da câteva indicii în legătură cu direcțiile în care Parlamentul European va putea să înainteze pentru a se achita corecte atribuțiile sale. Mulțumesc foarte mult, domnule Juva, pentru această prezentare foarte clară. Bineînțeles, vă veți mai exprima în concluzie și în timpul sesiunilor de întrebări și răspunsuri. Trecem așadar la prima sesiune. Pentru a deschide discuția, îl invit pe Michael Burnett, uh, revizor contabil, uh, cu foarte mulți ani de experiență în domeniul parteneriatelor publice-private. Acum lucrează la Institutul de Administrație Publică din Maastricht, unde împărtășește cunoștințele sale cu uh, cei din sector. Am mai apărut la sesiunile noastre în trecut și îi urez bun venit din nou și dau cuvântul timp de 10 minute. Domnule președinte, domnule Juvin, stimați membrii comisiei, am făcut, pregătit prezentarea în engleză, dar voi face câteva cuvinte de prezentare în franceză. Institutul nostru a fost înființat în 1981 la Maastricht și obiectivul nostru este de a promova integrarea europeană cu o mai bună înțelegere a politicilor europene și o aplicare mai bună a acestor politici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația adresată. V-am trimis o prezentare PowerPoint, însă nu mă voi, mă voi referi la aceasta pentru că este prea lungă. Voi încerca să prezint contextul pentru discuțiile dumneavoastră, ridicând câteva întrebări fundamentale pe care trebuie să le aibă în vedere comisia dumneavoastră. Există două aspecte cu care doresc să încep. Ce nu privește această directivă? Nu privește libertatea autorităților publice în legătură cu decizia de a organiza serviciile publice. Spectrul de la furnizare directă de la un capăt până la privatizare totală la alt celălalt capăt. În al doilea rând, directiva actuală nu privește deciziile economice sau politice dacă taxele pentru utilizator trebuie să fie incluse uh, în serviciile publice sau dacă <clears throat> aceste plăți trebuie să fie făcute din banii din impozite. Directiva actuală se referă la felul cum se poate asigura o procedură transparentă prin procedurile actuale și dacă concesiunile reprezintă ceva diferit în mod real de contractele publice. Legislația existentă sugerează că concesiunile sunt într-adevăr diferite. Acest lucru provine de la ideea că există ceva fundamental diferit și special legat de concesiuni. Ceea ce decurge din acest lucru sunt două întrebări de nivel secundar. În primul rând, există necesitatea ca contractele de concesiuni să fie reglementate la nivel european și dacă da, atunci ce fel de regulament este necesar? Dacă atunci când decidem dacă uh, este nevoie de regulamente secundare, trebuie să ținem cont de două lucruri. În primul rând, situația actuală este satisfăcătoare în domeniul concesiunilor. Comisia a în, în evaluarea de impact a stabilit că situația actuală nu este satisfăcătoare. Există aplicări diferite în diverse state membre, un nivel insuficient de, de protecție juridică a aplicanților pentru că aceste concesii nu, sunt, nu cad sub incidența directivei pentru achizițiile publice. Astfel nu uh, se pot baza nici pe directiva despăgubirilor, despăgubirilor și există insuficientă certitudine juridică. Uh, Herbert Muller s-a referit la un risc substanțial și există și cazul Eurovasa care a uh, revelat un risc împărtășit extrem de ridicat. În al doilea rând, contează concesiunile în agenda europeană generală. Politica Europa 2020 conține planuri ambițioase pentru a crea o piață unică prin o rețea de transport și digital la, la nivel european. Agenda Connecting Europe depinde de parteneriatele public-private. După cum a clarificat documentul susținător, 60% din toate parteneriatele public-private sunt concesiuni. Deci este vorba de un lucru care contează pentru piața unică și pentru agenda Europa 2020. Există sume foarte mari asociate cu Europa 2020 și cu agenda Euro- Conectarea Europei, 1,52 miliard, mii de miliarde de euro. Uh, este vorba de sume care vor uh, fi în afara procesului de achiziții publice. Există alternative la o legislație secundară dacă permitem jurisprudenței să uh, rezolve problemele și comisia uh, se ocupă doar de cazuri de încălcare, această abordare nu va funcționa. Așadar, ajungem la o situație în care foarte multe contracte de valoare foarte mare nu sunt uh, nu intră sub incidența unei legislații secundare și sunt considerate nesatisfăcătoare de către comisie. Ajungem la următoarea întrebare. Ce fel de legislație secundară este necesară? Vom avea nevoie de o directivă independentă, după cum vă este prezentată astăzi, sau ar trebui să incorporăm reguli suplimentare legate de contractele de concesiune într-o în uh, noile directive legate de achizițiile publice. Părea să fie o idee în toamnă atunci când uh, aceste uh, directive uh, vor fi revizuite. Sau, în al treilea rând, oare s-ar putea supune contractele de concesiune acelorași proceduri de acordare la care sunt supuse contractele publice? Este o posibilitate care a fost exclusă de către Comisie în comunicarea din noiembrie 2005. Pentru a rezuma situația. Ideea unor proceduri separate pentru concesiuni se justifică doar dacă considerăm că contractele de concesiune sunt suficient de diferite de contractele publice. Dacă ne uităm la date, vedem că există foarte multe asemănări. Există Uh, contracte de interes pecuniar cu uh, interese reciproce între autoritatea contractantă și operatorii economice. Trebuie să aplice tratatele, principiile tratatelor și principii de achiziții publice. Așadar, există argumente puternice care tind spre o asemănare. Însă dacă ne uităm la argumentele care au fost depuse pentru roluri diferite, atât în, în timpul consultării și în altă parte, din nou, cei care doresc să justifice uh, că uh, cele două tipuri de contracte sunt foarte diferite, uh, au avut probleme în găsirea unor diferențe. Reguli diferite justifică Uh, termeni contractuali diferiți, dar nu o procedură de acordare diferită. Dacă sursa de plată este decisivă, nu, pentru că pot exista concesiuni plătite din fonduri publice. Negocierile reprezintă o justificare suficientă? Nu, pentru că un dialog competitiv dă libertatea de a discuta toate aspectele contractelor cu candidații și cu procedura de negociere care este una competitivă, care dă o libertate și mai mare. Încalcă aceste reguli subsidiaritatea, nu mai mult decât oricare alte regulamente europene sau regulamentele cu privire la achizițiile publice. Încalcă protocolul 26 al tratatului, cu alte cuvinte, restrâng libertatea anumitor autorități naționale de a organiza serviciile în modul în care o doresc. Nu. Ceea ce fac este că determină regulile aplicabile odată ce autoritatea a decis că concesiunea este forma economică potrivită pentru tranzacție. Și în final uh, uh, vor împiedica aceste reguli diferite, practica, vor împiedica aceste reguli acordările de contracte ilicite. Atunci când uh, a susținut directiva de despăgubirilor, Comisia a arătat că acordările ilicite de contracte reprezintă o problemă majoră. Deci, în concluzie, regulile diferite pentru contractele de concesiune nu se justifică ușor și povara ă, sarcina dovezii este asupra celor care își doresc aceste reguli diferite modalitatea cea mai bună de a rezolva problemele ridicate de către comisie este ca contractele publice și contractele de concesiune să fie supuse acele, aceleași, aceleași proceduri de acordare. Legislația secundară ar avea câteva beneficii, însă calea cea mai potrivită este să unificăm cele două uh, cerințe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Burnett, pentru declarația dumneavoastră foarte, foarte clară. Um, profit pentru a-i ura bun venit Ioanei Cicovska, uh, împreună cu o echipă de la Direcția Generală Market. Sperăm că veți lua cuvântul mai târziu. Vă mulțumim pentru că ați deschis audierea noastră într-un mod atât de clar și de direct. Iar acum îl prezint pe următorul vorbitor, domnul Rainer Plasman, de la Centrul European al Angajatorilor și Întreprinderilor de Servicii Publice, președinte al Comisiei pentru Servicii de Interes General și al Companiei de Utilități Publice din Köln. Ich möchte meine kurze... Mulțumesc, domnule președinte, stimate uh, doamne, stimați domni. Vreau să vă spun că noi colaborăm de aproximativ 30 de ani cu Comisia Europeană în domeniul concesiunilor și uh, de 13, nu de 30 de ani și vreau pentru această activitate din ultimii 13 ani să vă mulțumesc, uh, să mulțumesc uh, pentru colaborare, care este absolut excelentă. Primul punct critic pe care vreau să-l menționez este nevoia unei astfel de directive. Pentru că am analizat textul acestei directive și am ajuns la concluzia că are un domeniu de aplicare foarte, foarte vast. Și acest domeniu de aplicare vast poate că ar fi trebuit să fie mai bine analizat atunci când s-a făcut evaluarea de impact. Dar vreau să și laud Comisia, pentru că Comisia și-a asumat o sarcină foarte dificilă, e vorba de foarte multe sectoare și foarte multe cazuri de aplicare și Comisia a încercat să uh, găsească o procedură flexibilă care să fie corespunzătoare complexității acestui subiect și în mare parte a reușit să o facă, chiar dacă sunt multe uh, puncte care pot fi îmbunătățite. Dar, în mare, cred că a rezolvat, s-a chitat de sarcină destul de bine. Sunt câteva puncte unde se poate discuta, pragurile, de exemplu, sau durata contractelor și dorința noastră, pe care să vă explic mai în detaliu, ar fi ca um, excepțiile să fie mai bine analizate și lista să fie extinsă și aceste excepții să fie analizate luând în considerare reglementarea foarte bună pentru contracte in-house pe care o are Comisia Europeană. Soluția ar putea uh, ar putea să se găsească soluții pentru cazuri de aplicare care sunt mai dificile. Acum, care ar fi observații noastre critice? În primul rând, definiția pe care o prezintă Comisia este una foarte, foarte vastă și, din punctul nostru de vedere, lipsesc două criterii care, uh, care caracterizează concesiunile. În primul rând, autoritatea contractantă rămâne tot timpul responsabilă de serviciul pe care îl transferă concesionarului. Și un alt element uh, fundamental este acela că întotdeauna se transferă drepturi exclusive sau drepturi uh, speciale printr-o concesiune. Niciun uh, concesionar altfel nu ar putea să devină concesionar. Și să nu uit să vă spun că foarte multe servicii de interes general uh, vor fi, vor, vor fi cel puțin parțial acoperite de concesiuni și aici există anumite norme și anumite practici, tradiții care trebuie luate în uh, considerare. În ceea ce privește acest domeniu de aplicare foarte vast, um, orașul Köln, de unde vin, a încercat cu compania de utilități publice Stadtwerke Köln să analizeze sectoarele care ar trebui să fie uh, acoperite de această directivă și am ajuns la concluzia că ar fi vorba de rețelele de distribuție, electricitate, gaz, uh, termoficare, uh, întregul lanț de aprovizionare cu apă, inclusiv gestionarea apelor uzate, gestionarea deșeurilor, de serviciile portoare, aeroportoare, servicii culturale și de educație la care probabil nu s-a gândit nimeni, dar și aici sunt cazuri uh, unde se pot recurge la concesiuni și uh, trebuie să știm, sigur, cum se tratează aceste cazuri, cum se iau deciziile în momentul în care uh, dintr-o dată sunt acoperite aceste sectoare și nimeni nu e pregătit. În ceea ce privește serviciile sociale, Comisia a propus uh, niște condiții destul de restrictive, dar directiva uh, căilor de atac uh, este în vigoare în aceste domenii și probabil că vor exista foarte multe uh, litigii, ceea ce ar putea să ducă la o situație destul de uh, greu de reglementat. Câteva uh, cazuri concrete pe care le-am discutat uh, noi la Centrul European al Angajatorilor și companiilor care furnizează servicii publice. În uh, Germania și în Franța, de exemplu, există aceleași uh, îngrijorări cu privire la uh, rețelele de distribuție de energie. Dacă ele sunt concesionate unor terți, atunci întreprinderile nu mai au contact uh, direct cu clienții și am discutat cu persoane din ambele țări care consideră că aceasta ar fi o mare problemă. Mai mult decât atât, ar apărea noi actori pe piață, pe o piață foarte fragilă, um, ceea ce vedem cu ochi foarte critici acum. Și din Germania pot să vă spun că foarte multe uh, comune, localități, uh, consideră că sunt, uh, că își pot pierde suveranitatea în domeniul rețelelor de distribuție și că nu vor mai putea să facă așa cum trebuie politica uh, comunală, care este foarte importantă în Germania. În ceea ce privește serviciile de asistență socială, în uh, Suedia s-a făcut uh, recent un studiu. Anumite domenii au fost deschise concurenței, domenii ale asistenței sociale și s-a făcut apoi o analiză. Rezultatul analizei este că apar rezultate uh, o, o valoare adăugată, apare o valoare adăugată foarte, foarte redusă uh, atunci când se privatizează acest sector. Deci, în continuare, uh, dezbaterea uh, este controversată și poate că această dezbatere ar putea să fie utilă și la nivel european. În ceea ce privește furnizarea apei, um, colegii mei vor spune mai mult despre asta mai târziu. Eu din partea Centrului European al angajatorilor și companiilor care furnizează servicii publice, pot să vă spun că există exemple de țări, în Italia, de exemplu, unde acest sector a fost uh, deschis concesiunilor, dar e o, o situație specială. În statele nordice, de exemplu, începând cu Austria, Germania, uh, țările de jos, uh, populația privește cu ochi foarte critici deschiderea acestui sector uh, către uh, privat și toți își doresc ca uh, responsabilitatea să rămână în domeniul public. Există și alte puncte critice pe care vreau să vi le transmit. În primul rând, prin această directivă s-ar deschide concurenței anumite sectoare fără să existe și un cadru legislativ care să reglementeze concurența în aceste sectoare și rezultatul va fi, așa cum vedem în sectorul deșeurilor în anumite țări, că până la urmă ă, regulile vor fi făcute de către judecători de către tribunale, pentru că nu există norme legislative clare și vor, a, vor fi efecte a, ă, care vor fragiliza și mai mult aceste piețe care sunt deja fragile, ă, în care uh, noi actori vor trebui să se orienteze. Punctul central al uh, propunerii de directivă este, cred eu, următorul. Propunerea Comisiei de a aplica directiva privind căile de atac și pentru concesiuni. Și se creează astfel o pârghie pentru ca părțile terțe să poată să uh, depună plângeri uh, în fața justiției și ne așteptăm la foarte, foarte multe proceduri juridice în uh, Germania. De exemplu, nu, se nu, nu există atribuire de contract care să nu atragă după sine foarte multe plângeri în justiție. Deci, credem că s-ar putea crea o situație foarte dificilă și s-ar putea ca uh, până la urmă dreptul, legislația să fie mai puțin importantă decât jurisprudența tribunalelor. Noi considerăm, de asemenea, că directiva ar trebui, în primul rând, să aibă o definiție mai bună a concesiunilor și ar trebui să se regândească lista uh, Uh, derogărilor. Noi considerăm că domeniul apei ar trebui să fie complet exclus, trebuie reglementat la nivel național, acolo unde se dorește acest lucru, pentru că nu există o piață europeană a apei, nu există o piață europeană a concesiunilor și de aceea nu vedem nici o, nu vedem nicio nevoie să uh, se reglementeze acest lucru. De asemenea, toate uh, um, domeniul, întregul domeniu social, cultural, uh, educație, ar trebui să fie exclus și uh, transportul, transportul public de pasageri Credem că ar trebui în continuare să fie reglementat de regulamentul 1370 din 2007 și acesta să nu fie absolut deloc uh, atins de directiva care se negociază acum. Am și câteva propuneri mai concrete, uh, dar puteți să le citiți în documentul pe care îl aveți la dispoziție, vreau să amintesc doar una, și anume definiția uh, colaborării in-house. Așa cum am spus, propunerea a venit, uh, Comisia a venit cu propuneri foarte bune, dar există o eroare aici, și anume cel de-al doilea element din cazul TECAL, poate eroarea e un pic prea mult spus, poate Curtea Europeană de Justiție nu uh, a avut, a uh, acordat suficiența suficientă atenție acestui element care spune că 90% din servicii trebuie să fie desfășurate pentru uh, autoritatea contractantă, dar corect ar trebui să fie formulat în, uh, pe teritoriul uh, care intră sub jurisdicția autorității contractante. Comisia ne-a spus întotdeauna și noi am crezut acest lucru și cred în continuare că directiva privind Uh, concesiunile este menită ca în cazuri de uh, externalizări de servicii intenționate în sectorul privat să reglementeze lucrurile. Și dacă acesta este obiectivul principal Uh, și se adaptează regulile pentru colaborare in-house și lista de excluderi, atunci uh, putem să fim de acord cu această directivă. Am vorbit 10 minute și 2-3 secunde. Președinte, dar cred că am fost un pic generoși pentru că am pornit cronometrul mai târziu, dar în orice caz vă mulțumim pentru această prezentare interesantă. Acum trecem la un alt furnizor de concesiuni, Brigitte Simon de la Vinci Uh, așteptăm perspectiva dumneavoastră 10 minute. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, tout d'abord. Mulțumesc, domnule președinte, doamne și domnilor. În primul rând, mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este un subiect deosebit de important pentru concesiunile, activitatea de concesiune a grupului nostru. Mă voi concentra pe câteva puncte importante. Sigur, nu pot aborda toate subiectele uh, pe care le ridică această propunere directivă, însă, în primul rând, doresc să salut inițiativa care dorește să recunoască specificitatea concesiilor însă trebuie să constat că propunerea de directivă care ne este supusă atenție nu, pro, nu corespunde uh, obiectivul anunțat din mai multe motive. În primul rând, nu corespunde nici pe fond, nici pe formă uh, a unei mai, unei mai mari flexibilități, apoi depășește sfera concesiilor, pentru că vorbește deci de executare și de modificare a concesiilor și e vorba doar de o copie, de fapt, a propunerii de directive privind uh, achizițiile publice. Deci voi mă voi concentra pe patru puncte. Sfera de aplicare, definiția valorii și duratei concesiei, procedura de atribuire și apoi regimul modificărilor. Ce privește sfera de aplicare, există o contradicție majoră între obiectivul anunțat de deschiderea pieței concesiunilor și uh, ceea ce se introduce cu adevărat prin uh, Uh, această, prin acest proiect. Articolul 11 și 15 permite suspendarea a unor uh, multe activități ce depind de concesie și e vorba de un regim in-house uh, derogatoriu. Articolul 11, în primul rând, rea o dispoziție a directivei pentru sectoare speciale care vorbește de întreprinderi private titulare unor drepturi speciale, dar această dispoziție a fost introdusă, introdusă în directiva concesii, ar permite să nu se respecte concurența, practic, în domeniul public. Vorbitoarea ei se cere să încetinească ritmul. Deci, nu se impune nicio limitare de durată. Articolul 15 este in-house și este un regim derogatoriu și este tolerat de jurisprudență. Prin acest articol, entitățile publice riscă să considere mai simplu să recurgă la un operator in-house decât să facă apel la concurență organizând o procedură corespunzătoare. Noi credem că textul ar trebui să se limiteze să uh, reia cele două condiții ale uh, sentinței TECAL. În ce privește valoarea și durata concesiunii, definiția valorii, în primul rând, reia o extindere a dispozițiilor prevăzute pentru piețe și prevede reguli diferite de calcul pentru concesiunile de lucrări și de servicii, fără a preciza însă modul în care trebuie să facă deosebire între aceste două tipuri de concesii, dar această deosebire sau lipsă de deosebire face să creează dificultăți pentru entitățile publice, pentru că concesiile de lucrări uh, sunt însoțite de servicii și cele de servicii sunt însoțite adesea de lucrări. Deci noi propunem o regulă simplă care să funcționeze atât pentru concesiunile de lucrări cât și cele de servicii, regulă bazată pe cifra de afaceri estimată, acumulată pe întreaga durată a concesiei fiind vorba de definirea duratei, aceasta nu ține cont deloc de diversitatea tipurilor de uh, contracte de concesiune și se aplică doar la concesiune de lucru, plecând de la noțiunea de beneficii după investiții, dar durata unui contract de concesiune nu poate să țină cont doar de această noțiune, trebuie să țină cont și de realizarea obiectivului de performanță sau criterii de calitate care trebuie realizate pe o durată de timp. Apoi, alt punct problematic, nu se vizează decât investițiile efectuate la exploatarea lucrărilor și serviciilor și omite investițiile esențiale realizate de concesionar. Totuși, e, și acesta e un punct foarte important. În ce privește procedura de transfer, mă limitez la trei puncte importante, deși aș fi mai multe. În primul rând, recursul la negocieri, apoi specificațiile tehnice și, în treilea rând, criteriile de atribuire. În ce privește recursul la negocieri, în primul rând, vreau să salut alegerea făcută de comisie, care înseamnă că se privilegiază negocierea, trasabilitatea acesteia și nu se propune atribuirea unor concesiuni prin proceduri cum ar fi dialogul competitiv, care nu ar fi adaptate universului concesiunilor. Totuși, acest recurs la concesiuni trebuie fi, să fie afirmat mai clar decât în proiectul actual, ca fiind singurul mod de atribuire a concesiunii și nu trebuie să fie uh, așa doar când e considerat necesar și uh, acesta poate duce la interpretări diverse. În ce privește specificațiile tehnice, și aici avem un text practic transferat sau copiat din proiectul pentru uh, achiziții publice, dar achizițiile publice este un cu totul alt domeniu. Și acest tip de specificații este incompatibil cu natura concesiilor, încă o dată E vorba de un contract complex, global, caracterizat pentru un transfer de risc spre concesionar, element central al acestei definiții. Astfel încât concesionarul uh, trebuie să-și asume riscul și răspunde de uh, consecințele agerilor sale tehnice și el trebuie să facă anumite preconizări colectivității tehnice. În ce privește criteriile de atribuire, uh, Metoda este și ea copiată din uh, directiva pentru achiziții publice, e vorba de metoda ponderării sau ierarhizării, metode care nu sunt uh, adaptate concesiunilor, pentru că și aici flexibilitatea trebuie să fie norma care să uh, primeze. Vin acum la un punct foarte important, și anume regimul de modificare a concesiilor. Directiva în titlul său anunță Uh, că se va referi la procedura de atribuire, dar textul <clears throat> se referă și la regimul de executare. În primă constatare, pe fond, pe tema modificării, ar fi că textul este complet inadaptat, uh, neadaptat concesiunilor și nu răspunde imperativului da, din nou uh, președintele roagă vorbitoarea să încetinească ritmul. Deci, Textul nu este adaptat uh, concesiunilor și nu răspunde unui imperativ central în acest domeniu, și anume uh, capacitatea de a modifica contractul sau serviciile. Textul, așa cum este acum, este și, uh, și acesta copiat din articolul 42 al proiectului de e, directivă de concesiuni este identic cu articolul 72 din uh, Directiva pentru Achiziții Publice și se conformează jurisprudenței Curții Europene de Justiție, dar aceasta este una evolutivă. Încă o dată, concesiunile sunt deosebite de, de piață și mai ales în ce privește executarea lor. Invers față de uh, contract, uh, achizițiile publice, concesiunile sunt contracte pe termen lung, parteneriate de durată, uh, și durata are un rol semnificativ, mai ales la concesiunile de lucrări și mai ales la concesiunile de autostrăzi. Și practic aceste contracte la început nu sunt complete și e nevoie de flexibilitate ca aceste contracte să poată evolua pe durată și să se adapteze evoluțiilor uh, de uh, legi sau tehnologice. Pot cita aici, de exemplu, ce privește evoluția regulamentelor, directiva pentru uh, securitate, rutiere care a generat investiții uh, în lumea autostrăzilor cu tuneluri foarte importante și cu sume importante. Așadar, e important ca aceste contracte de concesiune pe termen lung să poată evolua în timp, să poată, ca să spun așa, respira pe durata lor de executare, care poate fi de zeci de ani. Deci uh, sunt contracte cu durată excesiv de lungă, ținând cont de importanța investițiilor care trebuie făcute. Acum, pe formă, acest articol, așa cum este el, este inaplicabil la ora actuală, pentru că, de fapt, după cum spuneam, articolul e direct copiat din proiectul de directivă pentru uh, achiziții publice și reia o terminologie care nu se poate aplica la domeniul concesiunilor, pentru că textul, de fapt, utilizează în mod sistematic termenul preț, prețul concesiunii, prețul contractului, dar în materie de concesiuni nu putem vorbi de preț pentru că nu este adecvat. Atunci noi propunem să înlocuim uh, noțiunea de preț cu cea de valoare. Și aici revenim la definirea valorii uh, cu articolul 6 la care ne-a referit și noi propunem să înlocuim în acest text conceptul de preț cu conceptul de valoare și să aplicăm acestei valori un plafon de 50% prevăzut la alineatul 6 în ce privește modificările și în ceea ce privește concesiile de lucrări, după cum spuneam, acestea trebuie deosebite de concesiunile de servicii pentru că acestea se desfășoară pe durată lungă și necesită investiții uh, importante. Noi propunem aplicarea plafonului 50% sumei totale a lucrărilor la data finalizării și valoarea să fie actualizată, desigur, adusă la zi cu această dată. În final spun că textul actual prezintă un pericol real să se închidă piața internă acest domeniu, intră în contradicție cu obiectivul anunțat textul trebuie modificat, ținând cont de specificitatea concesiunilor, care este un element esențial și care justifica această directivă și trebuie recentrată directiva pe uh, procedura de atribuție și pe dublu scop, securitatea juridică pe de-o parte și siguranța juridică și deschiderea pieței concesiunilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc și mă scuzați uh, că m-am grăbit, dar am vrut să parcurg tot textul. Mulțumesc, doamnă Simon, și mulțumesc celor trei vorbitori. Au fost niște prezentări foarte clare, deși am înțeles că există și niște dezacorduri, dar până la urmă de aceea suntem aici. Acum întrebări din partea membrilor. Domnul Juvan va deschide discuția. Mai este domnul Coferati care dorește să vorbească. Haideți să vedem dacă raportul din umbră. Domnul Panzeri, doamna Rule. Uh, verific lista de raportori din umbră. Domnul Bușoi, nu, în a doua parte, porțiune. Bun, începem cu domnul Juva. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor trei oratori. Remarc că toți trei au spus în propunerea, în, în prezentările lor că susțin un sistem unificat, însă doamna Simo a concluzionat că există un risc de închidere a pieței și domnul Vaschei a spus că există un risc de deschidere a pieței. Vedem că este foarte dificil să ajungem la o concluzie. Am o întrebare foarte scurtă pentru domnul Burnett și domnul Plasman. Domnule Burnett, atunci când vorbiți despre apă și celelalte utilități, atunci când discutăm teoretic că absența totală a unui contract uneori, nu vorbesc aici de concurență, uh, și absența unei transparențe poate să pune probleme. În Franța, am avut un caz foarte mare de corupție care a dus uh, la apariția legii Sapin, care a uh, creat condiții de transparență și a mai remediat întrucâtva lucrurile pentru a vorbi doar de transparență. Faptul că uneori nu este nici nevoie de un contract, uh, acest, acest lucru este problematic. Domnule Burnett, spuneți că concesiunile trebuie să fie supuse acelorași uh, proceduri ca și contractele publice, nu cumva se subestimează aici caracteristica unei concesiuni care uh, ține de riscul pe care și-l asumă concesionarul și care este un element fundamental în acest caz. Vă mulțumesc, iar acum uh, doamna Rulă și ceilalți raportori din umbră și doamna Verheyen, domnul Panzeri Dorește să intervină acum sau mai târziu? Mai târziu. Doamna Ruler și după aceea doamna Vahie. Mulțumesc, da, eu mă ocup de aviz pentru Comisia de Afaceri Regionale și mulțumesc tuturor participanților. Astăzi avem prima audiere publică pe acest subiect. Până acum nu a existat o astfel de audiere publică. Și în primele trei contribuții deja s-a văzut foarte clar că acest proiect este foarte controversat și se văzut din puncte foarte diferite. Uh, întrebarea este ce aduce această propunere pentru cetățeni? Care este valoarea adăugată concretă a acestei propuneri a Comisiei? Și trebuie să vă spun că nu m-ați convins. Întrebarea este dacă se creează prin această propunere o mai mare certitudine juridică și Începe, începem de la definiție. Vreau să-i rog pe toți cei trei vorbitori să îmi descrie foarte pe scurt cum văd definiția. Cine poartă responsabilitatea, transmiterea, transferul de drepturi exclusive, transferul de risc, uh, în ce măsură se face acest transfer, este total sau nu al riscului, transferul riscului, toate ar fi părțile definiției. Un alt punct uh, important este domeniul de aplicare. Atunci când privesc domeniul de aplicare și aud toate propunerile dumneavoastră, trebuie să-mi dau seama că nu mai rămâne aproape nimic. Eu, nu mai rămâne nimic care să justifice o directivă. Deci aș vrea să știu cum vedeți domeniul de aplicare a acestei directive. Mulțumesc. Uh, Mrs. Verheyen. Doamna Verheyen, mulțumesc. Da, și eu vreau să le mulțumesc uh, tuturor celor trei vorbitori și să le adresez o întrebare. Unul dintre elementele centrale din contribuția dumneavoastră a fost uh, subiectul transparenței. O mai mare certitudine juridică, o mai mare transparență. Asta ar trebui să creeze această directivă. Întrebarea mea este, date, date, fiind, date fiind diferențele dintre toate, uh, dintre aceste trei prezentări, mă întreb dacă, într-adevăr, dacă în momentul acesta există interpretări atât de diferite ale acestei directive înainte să apară ea, mă întreb dacă ea, în momentul în care va apărea, va aduce într-adevăr mai multă certitudine juridică. Și uh, principiul transparenței, principiul tratamentului egal și non-discriminării trebuie să se găsească în legislație. Ele se găsesc deja în dreptul primar și mă gândesc la aliniatul 14 uh, și la 27, unde se spune că autoreglementarea municipală este uh, foarte importantă. Uh, deci, oare nu autoritățile uh, naționale și locale și regionale ar trebui să fie responsabile de aceste principii ale transparenței, non-discriminării și așa mai departe, pentru că aceste principii se găsesc deja în dreptul primar. Pentru că transparența crește uh, dar nu, eh, transparența nu crește atunci când schimbăm din nou reglementările, toate normele cu privire la uh, parteneriatul public-privat. Uh, pentru că dacă eu sunt autoritate publică și am un contract cu un partener privat și la fiecare, uh, fiecare licitație, la fiecare pas în desfășurarea proiectelor, trebuie să uh, mă aliniez la noile norme europene care se schimbă tot timpul, atunci uh, nu știu cum uh, legislația europeană poate să aducă o valoare. O valoare. Uh, deci nu ar fi mai bine să ne gândim că această piață ar trebui să fie redată autorităților uh, regionale și locale, tocmai pentru a obține o mai bună transparență. Mulțumesc, domnul Coferati. Grazie. Io penso che... Mulțumesc, cred că e corect, după cum vrea să facă Comisia, să încercăm să uniformizăm condițiile în Europa în ce privește concesiunile. Însă, pentru ca activitatea uh, Comisiei să aibă posibilitatea rezonabilă de a-și atinge obiective, e foarte important, important să stabilim domeniul de aplicare, să uh, vedem precis care sunt excepțiile și excepțiile, cred eu, sunt cele indicate cu anumită adăugire, dar sigur, sistemul apei, dacă e publică și e public în mare parte a țărilor europene, nu poate să fie subiectul, să facă obiectul concesiunii. În mod invers, nu vom mai avea un serviciu garantat pentru cetățenii în aceleași condiții, dar un uh, raționament analog e valabil și pentru alte rețele, cum ar fi, de exemplu, energia electrică. Una e producția, care se va supune oricărui fel de intervenție cu caracter normativ și alta e distribuirea. Dacă noi ne gândim la distribuire ca la producție, e inevitabil ca și concesiunea să ducă la o privatizare care va exclude o parte a cetățenilor, și anume pe cei care, prin utilizarea lor, fac necompetitiv sistemul și așadar uh, investiția nu își aduce beneficiile pentru concesionar. Deci uh, cred că ar trebui să ne concentrăm discuția pe limitele uh, acestei măsuri, nu doar pe conținutul său. Dacă nu dorim ca în loc să favorizăm un proces de agregare, să realizăm exact uh, inversul, și anume ceea ce azi e public și e perceput fundamental de către milioane de cetățeni să fie schimbat, să schimbe natura și deci să se creeze o problemă importantă pe de parte pentru instituție și pe de altă parte pentru utilizatorul final. Good. Well, uh, thank you very much. Mulțumesc poate în calitatea mea de raportor din umbră și președinte, m-aș concentra și eu pe o chestiune care mă interesează și vreau să mă întorc la prezentarea de deschidere a domnului Bennett și aș dori să știu dacă toți vorbitorii sunt de acord pentru că ce a spus domnul Benet a fost că legislația pe care o analizăm noi are scopul să reglementeze, să organizeze atribuirea unor tipuri uh, particulare de contracte în sectorul public și nu să devinească ce anume trebuie reglementat. Aceasta este o decizie care revine practic consumatorilor, clienților și nu sunt de acord cu domnul Coferati. Îmi pare rău că nu mă ascultă, dar eu oricum spun. Eu provin dintr-o țară în care apa e furnizată de companii private. Și până la urmă, nu, domnule Coferati, nu prin legislația asta trebuie definit ce tip de servicii se furnizează. Și uh, sunt de acord uh, cu domnul Plasman care sugera uh, care până la urmă regulamentul trebuie să nu trebuie să decide ce trebuie să se includă acolo. E vorba doar de modul cum se atribuie contractele, e vorba de a avea un cadru juridic și atunci doamna Simon a sugerat că se închide competiția, dar este exact contrariu a ceea ce dorim noi cu, această, cu acest regulament. Deci, acum, după cum am spus orbitorilor, le voi, da, le voi acorda fiecare câte două minute ca să răspundă lorilor de cuvânt și vom, vom lua în ordine inversă, începând cu doamna Simon, domnul Lasman și domnul Bennett. Doamna Simon, dacă doriți să luați cuvântul. Foarte rapid, în două minute, în legătură cu întrebarea legată de securitatea, de certitudinea juridică și transparența textului. Uh, este vorba de o necesitate pentru că știm că în anumite state membre nu există în momentul de față o legislație în legătură cu acordarea concesiunilor. Franța, după cum a spus domnul Juvin, cu așa numita lege Sapin, a făcut anumiți pași, însă în alte state, în momentul de față, nu există uh, asemenea legi și este nevoie de ele în domeniul concesiunilor, pentru că până acum uh, s-a vorbit doar despre concesiunea lucrărilor. Chiar dacă există imperfecțiuni de redactare, uh, care sunt datorate faptului că se transpune foarte mult uh, piața concesiunilor, există temerea că obiectivul certitudinii juridice pe care îl căutăm să nu fie atins, pentru că există riscul de interpretare, există o, abundent, o jurisprudență abundentă care nu ne uh, face să avem o mare încredere. Bine, așadar, într-adevăr, trebuie să se mai lucreze pe text pentru a se ajunge la o certitudine juridică. În ceea ce privește deschiderea pieței, aș insista asupra, asupra faptului pentru că noi vedem un risc de închidere, pentru că prin dispozițiile de excludere din text, există un risc ca o mare parte din activități să nu fie supuse concurenței și ca anumite regii, chiar 90% dintre ele, să trebuiască să meargă pe piața concurențială, ceea ce mi se pare anormal. Mulțumim, domnul Plasman. Mulțumesc. La întrebarea domnului Juvan, dacă lipsa Uh, concesiunile poate crea probleme. Da, atunci când e vorba de servicii externalizate, care merg în sectorul privat, de exemplu. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, aici trebuie să existe norme, pentru că dacă nu, apar situații nedrepte. Însă, în țările unde există municipalități foarte puternice, care se ocupă de sarcini prin propriile întreprinderi, prin uh, întreprinderi uh, publice, municipale, uh, Uh, care uh, servicii au loc în sfera municipiului uh, respectiv sau localității respective, atunci situația e cu totul alta. Deci eu văd probleme doar la externalizare. Și întrebarea doamnei Ruile, referitoare la definiție. Eu mi-am dat răspunsul nostru. Noi am dori ca această definiție să fie îmbogățită printr-un element, și anume responsabilitatea, responsabilitatea care rămâne la autoritatea contractantă, trebuie să fie subliniată și, de asemenea, vrem să se clarifice că întotdeauna e vorba de uh, transferul unor drepturi exclusive sau speciale printr-o concesiune. Și în ceea ce privește atribuirea contractelor, sunt exemple din Anglia, de exemplu din Londra, uh, metroul din Londra, și putem vedea că concesionarul nu este cel care uh, suportă într-adevăr riscul, ci întotdeauna acesta rămâne la autoritatea contractantă. În ceea ce privește certitudinea juridică și dificultățile la punerea în aplicare a textului, aici aș spune că acest domeniu de aplicare foarte vast, așa cum este el uh, propus prin definiție, uh, care se mai cuplează și cu situații concurențiale nereglementate și cu aplicarea directivei privind uh, căilor de atac, uh, toate luate împreună nu creează o mai mare certitudine juridică, într-adevăr. Mulțumesc. Uh, Mr. you didn't address my question about... Um, Domnule Plasman, nu ați răspuns la întrebarea mea în legătură cu filozofia, pentru că ați sugerat o excludere și eu am sugerat că acest lucru este la latitudinea autorităților contactante și nu depinde de legislație. Eu spusesem că în prezentarea dumneavoastră ați dorit să aduce, să, adăug, ad, să introduceți excluderile în contract și eu v-am spus că dumneavoastră că clienții trebuie să decidă dacă doresc să aplice un contract de concesiune și nu acest lucru nu trebuie să fie stabilit prin legislație. Credeam că deja ați dat uh, răspunsul, nu sunt de aceeași părere cu domnul Burnett. Mulțumesc pentru întrebări care vizează esența discuției pe care o veți purta. domnul președinte a stabilit că problema esențială a acestei directive. Nu ce tipuri de servicii trebuie să fie reglementate și nici libertatea autorităților locale sau oricărui organism public să organizeze serviciile, ci odată ce a fost luată o decizie să se folosească o concesiune. Doamna Șicovska a spus acest lucru foarte clar atunci când a vorbit aici în 6 februarie în numele comisiei. Este foarte clar pentru mine și este foarte clar că suntem de exact aceeași părere. Însă legate întrebările specifice care mi-au fost puse. În legătură cu întrebarea domnului Juvin. Da, este posibil să uh, susținem că există diferențe între contractele publice și concesiuni. Întrebarea este dacă aceste diferențe justifică proceduri de acordare diferite, după părerea noastră. Riscurile diferite justifică termeni contractuali diferiți, dar nu proceduri de acordare diferite, cu două excepții posibile pe care vi le prezint. În primul rând, de, pentru că contractele de concesiune sunt de obicei mai lungi, ar putea exista un uh, argument pentru uh, ar, condiții mai flexibile de modificare în anii uh, ulteriori. Am luat un exemplu din uh, administrația franceză, um, când se reechilibrează contractele pentru circumstanțe care sunt în afara controlului contractantului. În al doilea rând, atunci când pragurile pentru serviciile de concesiune trebuie să difere de pragurile uh, contractelor publice. În ceea ce privește întrebările doamne, doamnelor Rule și Verhey în legătură cu certitudinea juridică. Atunci când am făcut o analiză detaliată a directivei, am ajuns la 80 de întrebări detaliate care au 80 de probleme care pot fi interpretate diferit nu sunt sigur că directiva în redactarea sa actuală acordă certitudine juridică și de aceea nu mi se pare că va fi benefică pentru cetățeni, întreprinderi sau a autoritățile locale. Vă mulțumim pentru că ați răspuns foarte clar la aceste întrebări. Mulțumesc și colegilor că le-au pus. Trecem acum la a doua secțiune care privește regimul în sine, deja am acoperit câteva probleme. Vom avea trei vorbitori din nou, fiecare va avea la dispoziție 10 minute și după aceea întrebări din partea membrilor. Începem cu domnul Martin Veiant, uh, director general executiv și membru al Comisiei Consiliului General în uh, sectorul apei și apelor reziduale și de asemenea de la Asociația Germană a Electricității și uh, sectorului acvatic german. Vă mulțumesc. În primul rând, câteva argumente juridice. Din punctul nostru de vedere, o directivă în legătură cu acordarea contractelor de concesiune nu este necesară legislația primară și jurisprudența nu este, este suficientă. Concesiunea de servicii este un termen juridic în legislația europeană. Spre deosebire de contractele pentru servicii și lucrări publice, concesiunile pentru servicii nu cad în domeniul de aplicare al legislației pentru achiziții publice. Sunt supuse doar uh, regulilor mai puțin stricte ale legislației primare. Dacă ne uităm la contractele tipice în, pentru apa potabilă, furnizorul uh, preia plăți, deci există o situație de risc în aceste contracte care este tipică pentru achizițiile publice. Proiectul de directivă limitează uh, alegerea autorităților locale pentru în domeniul structurii alese. La articolul 15, paragraful 5, uh, acesta poate fi văzut ca o clauză de împiedicare a participării private. Dacă ne uităm la situația furnizării apei în Germania, este vorba de un serviciu public de interes general. Apa reziduală este supusă unei uh, serii întregi de cerințe uh, și legislații și sistemele juridice din statele federale germane sunt, le prezintă ca uh, responsabilități de autoguvernare și protejate astfel de articolul 4, paragraful 2 al Tratatului European și articolul 28 al uh, Constituției Germane. Se pune accentul pe uh, distribuire, continuitate, preț social, calitate și durabilitate. De aceea, aceste uh, teme trebuie să fie lăsate la discreția autorităților locale și regionale care pot să aleagă forma în care vor fi furnizate aceste servicii. Vă prezint acum uh, condițiile structurale din sectorul apei în Germania vedeți că există o, un număr foarte mare de tipuri de întreprinderi. Este vorba de o structură care corespunde condițiilor din diversele regiuni din Germania și care poate fi explicată în parte și prin faptul că uh, Germania a fost reunificată. se garantează astfel apă potabilă, sigură și uh, sănătoasă. De aceea putem trage concluzia că diferențele structurale din statele membre solicit, necesită evaluări de impact în legătură cu efectele structurale în Germania putem prezice că participarea privată sau o concurență pentru domeniile de furnizare va scădea. Care ar putea fi efectele? Acordarea de contracte de concesiune este deseori la fel de complexă și uh, complicată ca și o uh, de vreme ce uh, o licitație formală este extrem de uh, oneroasă și duce la costuri extrem de mari. O procedură de acordare directă ar uh, reprezenta o uh, sarcină extrem de mare, în special pentru autoritățile contractante mici și mijlocii și uh, ar fi în uh, disproporție cu veniturile. Avem cazuri în care există 6.000 de furnizori de apă și 8.000 de furnizori de, furnizori de servicii pentru apele reziduale. Aș spune așadar că legislația primară este suficientă evaluarea de impact actuală nu a explicat în mod clar de ce, care este utilitatea acestei directive. Cerem un nou, o nouă evaluare de impact care să explice situația din statele membre, să se explice situația concretă pentru autoritățile locale, în special în sectorul apei. Regulile care apar acum în propunerile comisiei nu pot să ridice incertitudinea juridică. Așadar, autoritățile locale nu vor mai avea o autonomie a deciziei. Industria apei uh, dorește să fie exclusă de la, uh, din domeniul de aplicare al acestei directive în mod analog cu uh, directiva serviciilor. Vă mulțumesc, sunt sigur că vom mai discuta acest lucru. Iar acum eu urez bun venit uh, unui alt vorbitor care a fost menționat anterior în legătură cu problema porturilor. Este vorba de domnul Patrick Verhoeven, secretar general al Asociației Europene al Porturilor Marine, a Porturilor Marine. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă prezint uh, punctul de vedere al, al industriei portoare, în special a autorităților portoare, tipul de operator pe care îi reprezentăm în organizația noastră points uh, this morning. Vreau să exprim uh, patru uh, aspecte în această dimineață. Să vă explic cum se desfășoară contractele între autoritățile portoare și uh, furnizorii de servicii, cum sunt reglementate în statele membre, apoi să vedem care sunt nevoile sectorului și vreau de asemenea să vorbesc despre transparență și continuitatea investițiilor și apoi am să închei cu câteva probleme principale pe care le vedem noi la propunerea de directivă de astăzi. Întâi, o scurtă perspectivă asupra sectorului portuar și a organizării acestuia, mai ales relația între autoritățile portoare, care sunt entități responsabile de gestiunea uh, porturilor majoritatea entități publice, cu toate că există și autorități portoare complet private în Europa, mai ales în Regatul Unit. Pe continent, pe continent uh, vedem un amestec de autorități uh, deținute de stat și private. Dacă utilizăm jargonul directivei, ei ar fi autoritățile contractante. Au contacte cu operatorii de terminale care sunt uh, companii private responsabile de marfă și servici, servicii de marfă și pasageri și, de asemenea, avem și serviciile nautice tehnice, uh, cum ar fi uh, servicii de uh, pilotaj, serviciile care implică navele și avem, de asemenea, și alte tipuri de servicii. Multe contracte, mai ales cele care implică terminalele, implică și alocarea de teren în port și sunt dispoziții foarte diferite în statele membre. Contractele pot să fie contracte de uh, servicii publice sau concesiuni de domeniu public. În alte țări sunt pur și simplu acorduri private care sunt reglementate de dreptul privat, acorduri uh, de închiriere, de exemplu. Transparența este foarte importantă, dar și pentru noi este foarte important să avem flexibilitatea de a stabili noi criteriile de selecție care să se potrivească cu uh, politica comercială a portului. E un sector uh, foarte dinamic, sectorul nostru. Se întâmplă foarte multe schimbări, se fac schimbări, uh, um, se fac investiții și continuitatea investițiilor este uh, foarte importantă. Transparența trebuie să fie, deci, proporțională. A trebui să există legă, să existe legături suficiente cu funcționarea pieței interne. Ne gândim la contracte unde nu se furnizează servicii unor părți terțe care ar trebui să fie excluse. Durata contractelor este un punct principal. Susținem ideea că contractele ar trebui să fie uh, legate de profitul, randamentul investiției pentru operator, dar sigur că rămâne riscul inerent exploatării, un punct cheie. Și, în al doilea rând, concesiunile, în termen general, indiferent cum sunt numite în statele membre, sunt instrumente dinamice, um, instrumente de guvernare pentru autoritățile portoare, deci ar trebui să putem să includem și dispoziții cu privire la performanța serviciilor, com, uh, concurența intraportoară și durabilitate. Aici vă arăt cum se utilizează procedurile de selecție publică utilizate. La ce mă refer aici? Mă refer la licitații și la ofertare competitivă. Um, datele provin dintr-un sondaj făcut uh, la 120 de autorități portoare în statele membre aproximativ 2 ani, acum aproximativ 2 ani. 2% utilizează toate procedurile de selecție, 21% doar pentru loturi de teren strategice și 19% menționează alte condiții, cum ar fi durata contractului, suprafața lotului de teren sau alte investiții. Și 28% spun că nu aplică niciodată proceduri de selecție publică. Acestea sunt de obicei autorități portoare mici, unde, sigur că cuantumul investițiilor este mult mai limitat. Accesul la piața Uh, deschisă și continuitatea investițiilor și echilibrul dintre acestea uh, este crucial pentru industria noastră, pentru că în decursul contractului operatorii fac tot felul de investiții, trebuie să se adapteze la evoluția cerințelor pieței. Pe de o parte, credem că uh, ca și autoritate portoare considerăm că prelungirea unui contract nu trebuie să fie un drept automat, dar prevedem posibilitatea pentru companiile care au o performanță bună și care se angajează să continue investițiile, ei bine, prevedem posibilitatea de a prelungi contractul lor cu autoritățile portoare. Dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci ajungem la o situație în care Uh, până la urmă, operatorii nu vor uh, spre sfârșitul contractului, ceea ce va scădea eficiența terminalului și uh, va reduce valoarea terenului portuar. Cred că ar trebui să anticipăm opțiunile de prelungire a contractelor cât mai mult prin contractul inițial și să încercăm să introducem um, condiții obiective, parametrii obiectivi pe baza cărora să se ia decizia de a prelungi sau nu un contract. Și pe ultimul diapozitiv vedeți chestiuni specifice legate de propunerea uh, pe care o avem în față. Avem avut foarte multe discuții îndelungate cu Comisia, cu DigiMarket și sunt uh, recunoscător doamnei Sicosca și echipei sale pentru dezbaterea foarte deschisă pe care am avut-o valoarea adăugată potențială a acestei directive e în continuare neclară pentru noi. Încă discutăm acest aspect. Sigur că sunt anumite avantaje, crearea unui teren uh, cu condiții egale și a certitudinii juridice, nu contestăm acest lucru, dar uh, Uh, o mare îngrijorare a noastră ține de domeniul de aplicare, pentru că ne gând, dacă ne gândim la contractele de acordare a terenurilor uh, în porturi, acestea nu se califică toate ca și concesiuni. Unele da, altele nu, în funcție de detaliile contractului, ceea ce nu e o situație bună. E mai clar în cazul serviciilor, unde toate contractele uh, sunt implicate dacă, au, uh, dacă vizează servicii de interes general, dar ceea ce complică dezbaterea pentru noi este că DigiMove, Direcția Generală pentru Transport, analizează în momentul de față un instrument uh, complementar pentru sectorul nostru. Deci suntem un pic între Ciocan și Nicoval în momentul de față. Dar privind conținutul, substanța directivei, există trei elemente Trei puncte focale. Uh, pragul de 5 milioane, care este foarte scăzut pentru noi, care ar include aproape orice contract, uh, în orice caz toate care uh, țin de terminale, deci pentru noi avem nevoie de un alt prag. Îmi dau seama că acest lucru e dificil de reglementat într-o directivă orizontală, dar la noi ar fi necesar un alt criteriu, poate, care să ține de suprafață. De asemenea, cerințele procedurale din această propunere sunt destul de strictă pentru noi și pot intra în conflict cu uh, natura dinamică a sectorului pe care vă menționam, mai ales când e vorba de modificări. Și când vorbim despre modificări, apare chestiunea prelungirii contractelor care este fundamentală pentru noi și care nu este reglementată foarte clar în directiva în acest moment. M-am bucurat să văd că majoritatea opiniilor noastre au fost preluate în uh, primul text al raportorului și cred că verdictul nostru final uh, pe marginea acestei directive va depinde foarte mult de amendamentele care vor fi făcute în Parlament și în Consiliu și care să ia în considerare îngrijorările noastre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și noi vă mulțumim pentru uh, această prezentare pe puncte foarte clară. Ultimul nostru expert în această dimineață, Stefan Susier, Sosie, profesor la uh, școala de la Sorbona, care se ocupă de parteneriate public-privat. Suntem uh, nerăbdători să auzim și experiența, perspectiva dumneavoastră, domnule Sosie. Aveți 10 minute. Uh, mesdames, messieurs... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, voi lua cuvântul în închiderea dezbatrii, dar și pentru a lansa câteva reflexii. În calitate de profesor universitar, astăzi nu mă aflu aici ca să apăr o industrie sau un sector, ci voi încerca să mă refer la lucrurile științifice, teoretice, dar și empirice pe problema contractelor de concesiune și ceea ce știm mai concret uh, în această problemă și vă voi da opinia mea despre directivă, punctele sale pozitive și cele care nu sunt atât de uh, pozitive din punctul meu de vedere. În primul rând, Uh, și anume interesul de a avea o nouă directivă pentru concesiuni, mai ales concesiune de servicii. Propunerea de directivă mi se pare un mod bun de a încerca să sporim concurența, mai ales cu mai multă transparență și printr-o reglementare mai clară uh, uh, licitațiilor cu eliminarea incertitudinii, reducerea marjei discreționare a autorităților publice, pentru că noi cunoaștem importanța de a dispune de reguli clare, simple, ca să incităm operatorii să răspundă la apelurile de oferte. Din acest punct de vedere, tentativa acestei directive de a face lucrurile mai transparente are potențialul de a spori concurența. Și aici uh, sunt de acord cu domnul Bennett și adevărata problemă, mi se pare mie, sau cel puțin având în vedere ce s-a spus astăzi aici, e de a ști dacă trebuie un cadru flexibil sau light sau un regim mai uh, constrângător. Cred că aici vrele uh, sunt împărțite, nu prea există coerență, unii vor să recurgă la negocieri în mod extensiv, având în vedere caracterul particular al concesiunilor și, pe de altă parte, cei care vor o directivă unică cu achiziții publice și concesiuni și o utilizare foarte limitată a negocierilor în procedura de selectare a contractanților. Aici mi se pare că literatura economică eh, se ocupă de problema contractelor de concesiuni și aduce anumite răspunsuri. Câteodată m-au mirat discuțiile de până acum pentru că mi se pare că evoluțiile recente în teoria economică, ales Uh, teorii mondial cunoscute care vorbesc despre această problemă insistă pe caracterul particular al contractului de concesiune, care în general uh, uh, include investiții, transfera riscului întotdeauna, contract pe termen lung în general și contract complex cu servicii complexe sau uh, autoritatea publică nu știe să definească exact uh, ce așteaptă și foarte dificil anticipează evoluția gustului consumatorilor și atunci uh, nu știe ce să ceară operatorului, nu știe ce să anticipeze, astfel încât aceste contracte sunt mai complexe decât cele de achiziții publice. E vorba de contracte așa numite incomplete, contracte pe care probabil vor trebui renegociate de-a lungul timpului, deoarece contractul de la început nu corespunde evoluției lucrurilor. Și există o întreagă literatură de specialitate, mai mult teoretică decât empirică, mai puține exemple uh, concrete, dar se insistă că știind că aceste contracte sunt complexe și că vor trebui renegociate, nu e foarte inteligent sau eficient să facem licitații constrângătoare, rigide, în care se uh, alege cea mai bună ofertă doar prin prisma rezultatului. Uh, teoria sugerează că trebuie să ținem cont de lucruri care nu apar în directivă pentru moment, cum ar veni, cum ar fi, de exemplu, experiența operatorului sau reputația sa, pentru că știm că trebuie să cooperăm cu el. E un contact pe termen lung, și eh, contractul va trebui renegociat. Contractul va evolua și nu e același lucru de a coopera cu un operator sau cu un contractant eh, privat. Deci elemente de teorie sugerează că e bine să lăsăm deschisă posibilitatea de a negocia până la un anumit punct în cazurile licitațiilor, mai ales în concesiunile complexe. Că uh, există unele mai simple, unele mai complexe. Și nu trebuie să încercăm întotdeauna să avem neapărat criterii și să ponderăm aceste criterii. Sigur, nu de fiecare dată. O, un al doilea lucru, care e cunoscut din punct de vedere teoretic, dar și empiric, pentru că aici avem multe uh, rapoarte, studii empirice, e că în aceste contracte de concesiuni renegocierea nu este excepția, ci reprezintă regula. În majoritatea acestor contracte pe termen lung uh, se fac renegocieri, contractul este adaptat la evoluțiile neanticipate. Există anumite studii, am notat patru, vedeți aici pe slide, sunt studii care se referă la contracte de concesiune semnate în America Latină, de exemplu, cu Banca Mondială, aceste contracte în 40% din cazuri sunt renegociate, în medie la 2 ani după semnarea lor, deci foarte rapid. Uh, în general pentru motive greșite, totuși. Se poate renegocia pentru motive corecte sau greșite, în fine. Există și uh, experiențe în ca, în, din Anglia care ne arată că aceste contracte sunt renegociate pentru că aceste contracte sunt prea rigide. Asta sugerează cel puțin ultimul raport al Parlamentului uh, britanic din 2011 avem uh, studii pe concesiuni de par- parcări în Franța, care ne arată că și aici contractele sunt renegociate cam o dată la 2 ani, dar concluzia ar fi că asta este în binele, spre binele consumatorilor, deci contractul se adaptează schimbărilor de evenimente. Sunt și experiențe din Statele Unite. În general se poate spune că renegocierea reprezintă regula și că putem renegocia din motive corecte sau din uh, motive greșite, din oportunismul operatorului care dorește să crească prețurile, de exemplu. Dar uh, există cum sunt, și motive de corupție sau, cum spuneam, sunt și motive justificate. Contractul nu mai corespunde realității și trebuie readaptat uh, și atunci se renegociază. Uh, Aș și sunt nevoie să insist asupra faptului că concluziile pe care le putem trage din lucrările economice pe, acest, pe această temă e că eu cred că contractele sunt specifice, trebuie lăsat o mar- nu trebuie lăsat o marjă discreționare a autorităților, mai ales în ce privește alegerea partenerului și la, și la nivelul renegocierii, dar o consecință a această flexibilități este că probabil e nevoie de mai multă transparență și, ace- și acesta e un punct foarte important, avem nevoie de mai multă transparență pentru a se evita abuzurile, adică mai ales uh, trebuie ca partenerul public să-și motiveze selecția și uh, motivul negocierii, să, să spună motivul negocierii ca să se asigure că toate deciziile luate sunt în beneficiu tuturor părților, și anume că operatorul are de câștigat, uh, colectivitatea publică la fel și cetățeanul și consumatorul de asemenea. Că, totuși el nu participă la renegocieri, dar are și el de câștigat. Eh, aș spune că mai multă competiție și mai multă transparență, cum sugerează directiva, și cred că e foarte bine, eh, înseamnă eh, o avea o instanță care controlează, care gestionează, care face aceste decizii mai transparente, dar nu se prevede acest lucru explicit, cred eu, în directiva la ora actuală. În multe țări, uh, de fapt, nu prea există această autoritate, din câte știu eu. Uh, nu mai am la dispoziție decât două minute. Foarte rapid uh, insist asupra faptului că această directivă, într-adevăr, e aproape, apropiată de legea Sapin, care există în Franța din 1993. E vorba de o simplificare, o încercare de simplificare. A spune că legea Sapin se apropie de directiva de astăzi, dar aceasta este mai flexibilă avem experiențe în urma legii Sarpan, dar rezultatele uh, sunt uh, nu foarte concludente. Bun, aspectul pozitiv e că au scăzut prețurile și asta ne sugerează că puterea de negociere uh, mai, a marilor orașe e mai mare decât cea a micilor orașe, dar există un număr destul de uh, limitat de licitații și uh, avem o cifră de aproximativ uh, 90% de cazuri de renegociere, dar e vorba de oferte clare în mai multe țări, probabil am putea să le odăm, să sporim nivelul de concurență și numărul de participanți potențial la această piață și acesta e un punct pozitiv uh, al directivei. Și în final uh, insist asupra faptului că eu consider că e important cartea, directiva să fie cât mai simplă posibil, să, ca să fie bineînțeleasă și ușor de aplicat. Dar știm, diavolul stă în, stă în detalii. Am insistat deja aici asupra faptului că durata ar trebui probabil să fie mai bine gândită în această directivă, să fie mai bine reflectată, să nu se bazeze doar pe investiții, ci și pe transferul riscurilor, pe obiective. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim mai bine și la transferul de riscuri, definițiile eh, date concesiilor. Oare nu e necesar în directivă să ținem cont și de inovațiile contractuale care apar acum în domeniul concesiunilor, mai ales la contracte de lungă durată, eh, care se opresc atunci, în momentul în care o anumită cifră de afacere este atinsă de operator. Aici riscul practic nu este transferat cu adevărat. Și în directivă de asemenea nu e prea clar modul în care uh, se face licitația și cum se pot exclude operatorii care sunt dovediți uh, a fi avut uh, activități de corupție. Mulțumesc pentru atenție. Uh, well, thank you very much indeed, Professor Mulțumesc. A fost o prezentare foarte clară. și v-ați folosit foarte bine cele 10 minute, le-ați respectat, de ați mulțumesc. Bun, acum deschidem discuția cu raportorul și raportorii din umbră. În primul rând, domnul Juva, în deschidere și aș ruga colegii să respecte un timp de vorbire de două minute fiecare, pentru că apoi avem timp și de o încheiere. Și vreau ca și doamna Sicosca de la comisie să aibă timpul de a vorbi. E domnul Juva, doamna Vernia, doamna Rule, domnul Bușoi, domnul Panțeri, doamna Gebhardt, doamna Farhen, pardon, Weiler și nu, dacă mai dorește cineva ca să știu cum să împart timpul. Cam două minute în fiecare, după cum spuneam, vă rog, ca să avem timp și de răspunsuri. Și începem așadar cu domnul Juvan. Deci raportul din număr mai întâi. Mrs. Uh, Mrs. Uh, Ruler, and then others. So I'll, let's, let's go. Mr. Juvin. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Am o primă întrebare pentru domnul Sosi, care ne-a vorbit despre problema contractelor incomplete. Dacă ne poate spune mai mult despre aceste autorități care Uh, nu sunt prevăzute în domeniul transparenței. A doua observație pentru domnul Veion. Uh, foarte sincer, a spune și a scrie cum a scris dumneavoastră că nu că datorită acestui text nu mai există o autonomie de decizie a autorităților locale. Nu mi se pare corect. Putem să facem orice fel de comentarii, putem să fim pentru sau împotrivă, că textul este prea uh, strict sau prea uh, permisiv, însă mi se pare deplasat. În niciun moment nu se spune vreodată că autoritățile locale pot să își piardă autonomia de decizie. Autoritățile locale pot să decidă in-house în niciun fel, explicați-mi în ce articol autori, autonomia de decizie a autorităților locale este afectată. Drama acestui tip de text este că mulți oameni denunță ceea ce nu există acolo și discutăm cu totul despre altceva. Spuneți-mi, vă rog, unde ați găsit această dificultate în calea autonomiei locale? În al doilea rând, atunci când spuneți că nu este nevoie să legiferăm pentru că există jurisprudență, îmi cer scuze, noi suntem deputați. Și până la proba contrarie, într-o democrație, regula nu este uh, o sentință judecătorească. Și jurisprudența poate să se schimbe. Și există și o decizie judecătorească în legătură cu definiția unei concesiuni. Uh, eu am fost ales pentru a stabili reguli și eu, am, eu prefer regulile uh, stabilite de un parlament în mod democratic uh, și nu un judecător care stabilește în fiecare an care este definiția sau își schimbă părerea sau se schimbă condițiile. Domnul Panțeri. Mulțumesc. Mulțumesc. Sunt de acord cu antevorbitorul meu. E bine că avem această întrevedere cu specialiști, eh, cu cei din domeniul tehnic, eh, dar și ne ajută pe noi politicienii care trebuie să luăm decizii. Și de mai multe ori am repetat, eh, de fapt, faptul că e util să susținem alegerea legislativă care are scopul nu atât de a promova concesiunile, cât de a garanta uh, un cadru juridic clar și transparența contractelor. Acestea fiind spuse, ca să intru într-o convorbire cu oaspeții noștri, sigur că e nevoie să avem o definire mai clară a concesiunilor cu reguli care să nu fie doar o copie ale celor de la achizițiile publice, pentru că sunt uh, concepte proprii concesiunilor, cum ar fi cel de valoare, decât de preț, uh, renegocierea, Eh, cum s-a spus și în ultima intervenție, eh, temă pentru care e nevoie de un anumit grad de flexibilitate și, în general, concesiunea în general durează mult mai mult decât, un, eh, decât o achiziție publică, deci trebuie un cadru mai flexibil. Și, din acest punct de vedere, eu consider că e bine ca acest cadru să ofere o mai mare transparență să se respecte principiile de nediscriminare și să nu se prejudiceze dreptul autorităților publice de a decide să deschidă sau nu un serviciu către concurență și asupra dreptului de a negocia cu anumită autonomie. Asta se garantează în procesul legislativ, deci recunoașterea și a puterii de autoorganizare a autorităților publice în ce privește aspectul concesiunilor. Am două întrebări. Cred eu și o observație pe care vreau să o fac, dar aș vrea să am și răspunsuri. E necesar să definim poate criteriile de atribuire a unei concesiuni, ținând cont nu doar de tema care a fost evocată aici de mai multe ori, deci continuitatea unei investiții, și și ținând cont de faptul că e indispensabil să vedem care sunt, între ghilimele, tradițiile care există în fiecare stat membru, pentru că tema operatorului de încredere este una decisivă și mai este un aspect care cred eu că trebuie luat în considerare și e chestiunea in-house. Haideți să ne înțelegem acolo unde nu există piață, e clar că operatorul public e cel care trebuie să facă treaba, dar acolo unde există piața, și asta, uh, aici vin la o întrebare. Ce anume trebuie să facem? Să lăsăm ca publicul să Uh, ca operatorul public sau operatorul public, dar într-un regim de concurență. Și dacă va fi un regim de concurență, e clar că trebuie să fie și o deschidere. Deci eu uh, doresc ca să se facă în mod concret aceste evaluări, dar să nu uh, pierdem din vedere că există nevoia de a avea un cadru legislativ clar și transparent. Good. Colleagues, if I could encourage... Stimați colegi, vă încurajez să puneți mai degrabă întrebări. Domnule Bușoi, sunteți pregătit? Da, mulțumesc. Nu voi depăși două minute. Este foarte clar, după ce am auzit aceste prezentări, că trebuie să lucrăm foarte mult. Nu pentru că Comisia Europeană nu și-a făcut treaba, a lucrat foarte bine, însă este vorba de o problemă extrem de complexă, cu multe detalii și o serie de situații care diferă de la un sector la altul. Multe dintre preocupările ridicate de industria apei și de industria portoară sunt justificate și trebuie să găsim soluții particulare. Trebuie să clarificăm în primul rând definiția pentru că este crucială pentru a facilita diferența între concesiuni și contracte private și Uh, concesiunea lucrărilor și concesiunea serviciilor. Nu sunt de acord că nu ar fi nevoie de o directivă, pentru că acum avem fragmentare, uh, lipsa transparenței, frag... situații diferite în statele membre. Sunt de acord cu cei care au criticat oarecum evaluarea de impact pentru că a fost prea superficială și nu a luat în considerare toate situațiile și toate problemele. Am o întrebare legată de durată, pentru că este important să ne dăm seama cum putem ajunge la un echilibru între durată și uh, necesitatea unei investiții economice necesare într-o concesiune sau cum definim mai bine durata unei concesiuni. Mulțumim și mulțumesc că ați uh, rămas sub două minute, doamna Rulă. Da, mulțumesc. Vreau să-i spun un lucru domnului Jovan. Domnule Jovan, atunci când spuneți că sunt foarte multe litigi în acest domeniu, trebuie să luăm la cunoștință și faptul că avem mult mai multe procese și mult mai multe uh, uh, pronunțări ale Curții Europene de Justiție în domeniul uh, achizițiilor publice. Uh, și avem regulamentul deja de niște ani buni, costurile încă nu au, însă nu au scăzut, uh, numărul litigilor nu a scăzut și de aceea revizuim această legislație. De aceea eu cred că este uh, foarte important uh, modul în care facem legislația și trebuie să ne asigurăm prin legislație că nu vor fi atât de multe litigi. Um, vreau să mă refer la ultima contribuție. Dacă am înțeles bine, uh, Uh, e vorba de un alt tip de contracte decât cele uh, care sunt în achiziții uh, publice. E nevoie, deci, de o altă flexibilitate și de um, un alt raport între parteneri. Foarte adesea e vorba de transferul de sarcini suverane, deci e un alt tip de contract. Și aici vreau să vă întreb. Primul vorbitar, vorbitor a spus că concesiunile de servicii ar putea să fie tratate și prin legislația privind achizițiile publice. Dumneavoastră ați, l-ați contrazis și vreau să știu care este părerea dumneavoastră și a celorlalți vorbitori ce s-ar putea prelua în legislația privind achizițiile publice. Eu cred că nu s-ar putea prelua concesiunea de servicii pentru că nu ar uh, corespunde caracterului lor. Și o altă întrebare foarte importantă pentru mine. Dacă v-am înțeles bine, cu toții sunteți de părere că propunerea comisiei este prea complexă și nu este proporțională și nu își îndeplinește obiectivul. Deci dacă v-am înțeles bine, propunerea comisiei ar trebui rescrisă, reformulată de la bun început vreau să-mi confirmați acest lucru pentru că atunci sigur că um, evaluarea de impact uh, nu mai corespunde sarcinii pe care o avem. Și vreau să, din nou, să mă refer la un lucru menționat de domnul Juva, transparența. Dacă e vorba de un parteneriat public-privat, atunci transparența devine o chestiune foarte importantă. În mod uh, interesant, uh, revizuirea achizițiilor publice creează mai multă transparență decât această propunere. Și, ok, Aici se spune că trebuie informați concurenții și uh, Uh, trebuie informat publicul, dar asta e, la atâta se limitează transparența și asta e o critică pe care am auzit-o foarte des, că este, nu este destul de transparență în acest domeniu și dacă vorbim de problema corupției, cea mai bună modalitate de a combate corupția este de a crește transparența. Președintele, vă mulțumim. Vreau să vă reamintesc că avem un vot la ora 11 și aș dori să pot să mai dau cuvântul și experților și comisiei. Acum, doamna Varniu. Mrs. Varniu, Bernadette? Doamna Varniu. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că problema deja a fost formulată de către raportor. Întrebarea pentru domnul Sosie. Ați vorbit despre o situație din care câștigă toată lumea. Însă, o situație win-win-win, însă de obicei uităm de al treilea factor care este cetățeanul. Propuneți crearea unei instanțe suplimentare, însă care ar fi structura unei asemenea instanțe, care ar fi misiunea precisă acordată unei asemenea instanțe. Și mulțumesc tuturor uh, participanților pentru că audierea mi s-a părut uh, fascinante, cu toate că acum la final am mai multe întrebări decât la început. I agree with you. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă a fost o, o audiere foarte bună. Vă spun numele de pe listă. Mrs. Gephardt. Doamna Weiler, domnul, doamna Verheyen și doamna Gebhardt. Și domnul Schwab dorește să intre pe ultima sută de metri. Vă rog uh, întrebări foarte scurte. Doamna Weiler. <laughs> Vreau să fac o scurtă observație referitoare la problema pe care am menționat-o și doamna Rulă și domnul Juvan. Care este situația certitudinii juridice și, pe de altă parte, jurisprudența Curții Europene de Justiție? Eu m-aș bucura, dragi colegi, dacă ar fi suficient uh, legislația primară, dar eu nu am senzația că ea este suficientă. Și uh, hotărârile CER sunt uh, de natură diferită. În achizițiile publice uh, au fost probleme pentru faptul că cineva a fost discriminat sau a fost exclus, iar în concesiuni e vorba de uh, hotărâri de principiu și fiecare hotărâre de principiu a fost diferită și de aceea, de aceea cred că e regretabil, dar avem nevoie tocmai din acest motiv de o directivă pentru că legislația primară nu e suficientă. Și vedeți contradicțiile între vorbitori, Uh, pe care le-am auzit și eu și de aceea vreau să revin la acest subiect foarte important, certitudinea juridică, dar în același timp nu trebuie să scadă calitatea uh, serviciilor nu trebuie să aibă loc niciun fel de privatizare uh, suplimentară care nu e necesară. Cineva a spus că la articolul 15 există o clauză de prevenire a uh, participării private. Poate am putea să, ați putea să ne explicați. Și a doua întrebare se referă la apă, domeniul apei. În Germania nu e ca și cum avea, am avea niște condiții minunate. Eu văd în uh, Uh, landul Hesa avem probleme pentru că guvernul spune că prețurile, prețul la apă din uh, întregul land este mult prea mare și lucrurile nu funcționează bine din punct de vedere al concurenței. Tot timpul sunt uh, probleme, certuri, presa este implicată. Eu nu sunt reprezentantă a guvernului landului Hesa, dar pentru mine acesta este un, un exemplu foarte clar al faptului că lucrurile nu funcționează chiar atât de bine și văd in, intențiile acestea de o mai mare participare privată, o mai mare concurență, um, o mai mare participare priva, privată, e bine, în cazul landului Hesa, eu văd că aceasta nu ar merge într-un sens bun. Și Uh, și în Germania uh, situația este, cred, mult mai complexă decât, uh, decât pare și poate expertul pe apă poate să ne vorbească despre acest lucru. Președintele, vă mulțumim, doamna Weiler. Acum urmează doamna Ferhain. Mulțumesc. Am două întrebări uh, la vorbitori. În primul rând, a fost destul de clar că sectoarele care intră sub incidența directivei ne arată foarte clar că avem nevoie pentru anumite sectoare speciale de reguli specifice pe lângă cele din uh, directiva orizontală, pentru că e nevoie de flexibilitate aici, acolo și uh, mi-a devenit foarte clar, auzindu-i pe vorbitor, că directiva, în forma ei actuală, nu ia în considerare complexitatea realității uh, lumii concesiunilor, care este necesară uh, și flexibilitatea care este necesară pentru autoritățile contractante. Uh, directiva uh, pare mai degrabă să reglementeze chestiuni de principiu, transparență, nediscriminare și totuși vrem un regim flexibil. Deci am o întrebare foarte concretă pentru domnul Sosie. Ați spus că această directivă ar fi uh, pe, pe baza lui Sapin. Dar mi se pare că ea este mult mai complexă și mai rigidă decât această lege Sapin din Franța. Um, și mă întreb dacă această formă mai rigidă este într-adevăr potrivită pentru a lua în considerare toate complexitățile contractelor de concesiuni, mă gândesc la toate sectoarele, la apă, la cultură, la educație, la porturi, uh, toate sectoarele unde sunt posibile concesiuni. Uh, Um, și eu cred că totuși uh, o concesiune în domeniul uh, construirii unui uh, um, loc pentru parcarea mașinilor este cu totul diferită față de o concesiune în domeniul culturii. Și deci, e foarte clar, e important ca autoritățile locale să aibă o marjă de flexibilitate uh, și directiva să nu vină cu niște dispoziții foarte uh, rigide pentru că dacă faci acest lucru, atunci nu se poate realiza flexibilitate. Deci, care este părerea dumneavoastră? Uh, proiectul de directivă este suficient uh, pentru a garanta flexibilitatea? Președintele, ultimii noștri vorbitori, doamna Gephardt și domnul Schwab. Doamna Gephardt, mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să clarificăm un lucru și va trebui să o facem prin acest uh, set de norme, chiar dacă așa e clar, chiar dacă e clar, cum spune domnul Juva, că uh, liberalizarea, privatizarea nu sunt uh, prevăzute în acest text. Eu cred că ar trebui să clarificăm acest aspect în legislație pentru ca să se vadă clar la ce se aplică și la ce nu se aplică legislația. Și al doilea subiect important este definiția concesiunilor. La propunerea dumneavoastră, ieri, la reuniunea coordonatorilor, am hotărât că acest subiect trebuie să fie analizat încă o dată pentru ca uh, să putem defini în definiția concesiunii toate cazurile și să nu cadem în, să nu cădem în capcana de a uh, folosi un cuvânt sau o sintagmă uh, care să fie de, aibă definiții diferite în statele membre. Domnule Sosie, și eu am două întrebări la dumneavoastră. Ați vorbit despre legea Sapan din Franța uh, și merg în direcția pe care a trasat-o și doamna Ferhaen acum. Um, deci e o lege mult mai flexibilă decât ceea ce propune Comisia Europeană. Asta spuneți dumneavoastră. Ați putea să ne dați câteva precizări? Pentru că și eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. În al doilea rând, Ați spus că marile avantaje ale legii SAPA uh, se concretizează mai ales în marile orașe. Și uh, acolo unde sunt mari proiecte de concesiuni, uh, poate că aici ar trebui să reanalizăm și pragurile pe care le discutăm, să ne spuneți care ar fi um, consecințele pentru praguri. Și, pe scurt, Ați spus că e nevoie de un sistem uh, bine structurat, transparența este importantă și toate celelalte elemente, cred eu, trebuie scoase din această directivă. Sunteți de aceeași părere cu mine? Vă mulțumim, doamna Gebhardt, și în cele din urmă, domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor Burnett, domnul profesor Burnett a fost singurul care a apărat uh, ideea de principiu a acestei directive și a spus că aceasta, de fapt, ar trebui să fie integrată complet în directiva privind achizițiile publice pentru a garanta transparența. Um, ați considerat că nu este chiar suficientă directiva, dar totuși ați uh, apărat-o. Uh, întrebarea mea este uh, referitoare la analiza de impact, care din păcate nu răspunde la întrebările noastre. Întrebarea mea concretă este um, dacă această directivă va servi la la promovarea uh, proiectelor de tip parteneriat public-privat și, de asemenea, dacă aduce la, ar duce la uh, consolidarea investițiilor sau unde vedeți avantajele economice ale acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Schwab. Doriți, deci, ca domnul Berneț răspunde la această întrebare, dacă v-am înțeles bine. Ok, am să dau cuvântul atunci la sfârșit, după ce ceilalți vor fi vorbit. Și Poate că ar trebui să dăm cuvântul din nou uh, doamnei Simo și domnului Plasman pentru câteva comentarii finale, ca să nu se simtă excluși. Nu vreau să uh, fac discriminare, uh, care, pentru că discriminarea este o problemă pe care tocmai o discutăm. Deci, dacă aș putea și eu să intervin câteva secunde, tot ca și raportor din umbră, am discutat mult despre certitudinea juridică. Cred că prezentarea domnului Sosie a arătat foarte clar natura concesiunilor. Dacă este o certitudine în concesiuni, este, aceasta este faptul că sunt foarte dificil de definit pentru că sunt atât de diverse. Dar o caracteristică pe care a sugerat-o, dată fiind natura complexă a concesiunilor, este și citesc din prezentarea sa că renegocierea e mai degrabă regula și nu excepția. Așa stând lucrurile, acest principiu trebuie să fie uh, luat în considerare foarte clar. Dar atunci când uh, discutăm despre modul în care se atribuie contractele, ceea ce a spus domnul Burnett, criteriile de atribuire și nevoia de transparență și concurență, ar trebui totuși să fie comune tuturor uh, tipurilor de contracte publice, fie că ele sunt concesiuni sau nu. Și asta ne dorim să reglementăm prin legislație. Așadar, am să dau cuvântul fiecărui vorbitor, începând cu uh, domnul Sosie, domnul uh, Ren și uh, domnul Veint, uh, câte două minute pentru fiecare să răspundă la întrebările uh, eurodeputaților și apoi am să văd dacă uh, ceilalți vorbitori doresc să intervină un minut fiecare pentru a trage concluziile. Și domnul Bernet va putea să răspundă la întrebarea domnului Schwab. Profesorul uh, Sosie acum. Uh, c'est un Este o provocare să răspund în două întrebări la opt sau nouă întrebări pe care mi le-am notat foarte pe scurt în legătură cu autoritatea care ar putea să asigure transparența pentru a fi vorba într-adevăr de o situație win-win-win. Există cifre și date care ne arată că uh, negocierile uh, decur diferit, se negociază pentru motive bune, întotdeauna se poate apăra un punct de vedere sau altul. Însă uneori negocierile au uh, loc uh, pentru, din motive corecte. Nu există probleme legate de corupție sau de alte fapte care pot afecta cetățenii. În același timp trebuie să se colecteze informația, în același timp însă nu trebuie să se adune prea multe informații pentru că acest lucru ar putea să ajute întreprinderile să se uh, înțelea să ajungă la înțelegeri pe piață. Însă, până acum nu uh, s-a înregistrat o asemenea inițiativă. Această directivă este mai degrabă bună, există probleme, de, probleme legate de definiție și anumite precizări suplimentare, însă, în general, cu puțin lucru, uh, directiva ar putea să fie îmbunătățită și să fie o directivă bună. În legătură cu definiția concesiunilor, dacă acestea se pot aplica tuturor sectoarelor și tuturor serviciilor publice, bineînțeles nu, pentru că există mai multe tipuri de parteneriate publice-private în care se transferă riscul, însă este vorba de riscul de exploatare, riscul de cerere. În ceea ce privește educația, spitalele, închisorile, există o serie de alte tipuri de contracte în domeniul privat care trebuie să fie tratate diferit. În ceea ce privește legea Sapin, este ușor mai flexibilă decât uh, propunerea de, de directivă de astăzi pe hârtie, însă în legea Sapin nu sunt menționate criteriile de aplicare. Există o diferență între legile acestea nu, care nu trebuie să se îndepărteze de directivă în ceea ce privește prețurile care pot fi foarte diferite pentru concesiunile publice. Este vorba de o întrebare crucială care ține de faptul că studiile care au fost făcute în Franța nu sunt uh, de calitate impecabilă. Uh, colectivitățile fac aceste studii în cadrul Uh, foarte uh, restrâns, pentru că se trece în uh, concesiune pentru servicii mai complexe, care sunt mai dificil de gestionat. Iată ceea ce aș putea să spun. Au mai exista și alte întrebări, însă deja mi-am depășit timpul de răspuns. V-am acordat mai mult timp pentru că ați primit mai multe întrebări. Domnule Verhoeven, uh, nu am primit întrebări specifice, deci pot să fiu succint. Uh, schimbările principale care sunt necesare pentru propunere, dacă ne uităm la procedura de acordare, nu aș merge în direcția achizițiilor publice, ci aș menține un sistem mai uh, ușor, pentru că în sectorul nostru există condiții care contribuie la transparență și am dorit să le păstrăm. Am menționat și pragul. Este o problemă mai complexă care, la care ne dăm seama că vor exista niveluri diferite în diverse sectoare. S-a menționat și durata. Aici directiva mi se pare că este bună, este vorba de un principiu general pe care îl salutăm. În final, trebuie să uh, eliminăm uh, strictețea problemelor teme legate de modificări. Acestea mi se par punctele principale. Mulțumesc, domnul Veiant. Vă rog. Mulțumesc. Uh, o să încerc să răspund cât mai repede la toate punctele menționate. În primul rând, um, care este consecința cu privire la participarea privată? În primul rând, nu există o interdicție în directivă a participării private. Municipalitatea poate să decide, dar uh, Um, directiva duce de fapt la situația um, în care uh, municipalitățile din Germania, de exemplu, nu vor mai decide să aibă participare privată. Pentru că dacă trebuie să uh, licitați 20% din serviciile de uh, aprovizionare cu apă și trebuie să îndepliniți toate criteriile directivei, până la urmă nu mai găsiți pe nimeni care să uh, se implice în proiect. Și procentul 15,5 uh, duce la faptul că uh, majoritatea... A, articolul 15.5 uh, duce la faptul că foarte multe servicii vor fi uh, uh, mai degrabă preluate in-house decât să fie date operatorilor privați. Uh, companiile de utilități publice care se ocupă de aprovizionarea cu apă, de exemplu, pentru anumite orașe, uh, în momentul în care, care au contracte cu parteneri privați, la momentul în care se încheie contractul, uh, trebuie să se aștepte uh, la situația foarte dificilă în care vor trebui să îndeplinească foarte multe proceduri complexe și va fi greu să facă sau să obțină o concesiune. Um, în uh, Germania, aprovizionarea cu apă uh, probabil că va fi reintegrată în, uh, um, în sistemul public, ceea ce nu ne-am dori. Din păcate, asta ar fi evoluția la care ar duce această directivă, cu toate că noi nu ne dorim această situație. În ceea ce privește situația definițiilor. Mi s-a terminat timpul? Ok, definițiile. Diferența, cu, diferența față de achizițiile publice este faptul că în uh, concesiuni nu există o remunerare uh, pentru serviciu, care există în, timpul, în uh, cazul achizițiilor publice. Uh, acesta este o diferență calitativă foarte importantă. Um, și concesiunile implică un risc economic care este un element foarte important. Vă mulțumim! Uh, doamna Simon, dorește să intervină? Un minut maximum. Uh, foarte rapid, subscriu și eu la ceea ce a spus domnul Sosie în legătură cu caracterul specific al concesiunilor și că studiile trebuie să privească și evoluția în timp pentru a se adapta la necesitățile colectivităților publice. Și dacă prevederile legate de executarea concesiunilor trebuie să fie menținute într-un proiect care a fost inițiat prin concesiuni, atunci uh, prevederile de la articolul 42 trebuie să fie revăzute pentru a corespunde acestui caracter specific. În ceea ce privește diversitatea serviciilor din directive, este adevărat că serviciile sunt foarte variate, însă acest lucru militează pentru o abordare mai flexibilă, însă fără a compromite transparența și egalitatea de acces. Mm, domnule președinte, mm, mulțumesc pentru atenția acordată non-discriminării. Nu mă simt discriminat aici. O idee. Discuția actuală ne arată că tema este foarte complexă și că situațiile diferă foarte mult. Este dificil să reglementăm situația abstract și în general. Văd doar două soluții. Una, menționată de domnul Verhoeven, versiunea flexibilă care să acopere foarte multe domenii printr-o singură legislație sau găsirea unor reguli specifice pentru uh, situații clare. Și ultimul expert, domnul Burnett. Domnul Schwab pune întrebarea foarte validă dacă extinderea regulilor în ceea ce privește contactele publice către concesiuni va duce la extinderea modelului de achiziții publice peste tot în Uniunea Europeană? Teoretic, da, însă întrebarea cheie este dacă există suficientă flexibilitate în aceste reguli de achiziții publice pentru a permite contractele de concesiuni. Dacă vedeți prevederile, toate aspectele contractului pot fi discutate, procedurile de negociere uh, vor fi mai flexibile, deci da, teoretic se va extinde modelul de achiziții publice, însă în contextul acestui model deja există suficientă flexibilitate. Foarte bine, mulțumesc uh, foarte mult experților. După cum a spus doamna Verniu, au apărut mai multe întrebări decât aveam la început. Dau acum doamnei Sikorska să răspundă foarte rapid și după aceea domnului Juva. Și vă rog, pentru că urmează un vot, este foarte bine că uh, sunteți atât de mulți aici pentru a auzi remarcile finale, însă vă rog să nu faceți foarte mult zgomot în sală. Doamna Șivkovska. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare plăcere întotdeauna să uh, particip la reuniunile organizate de comisia dumneavoastră. Mulțumesc pentru ocazia de a asculta opinii divergente legate de această directivă. Nu au fost uh, opinii doar divergente, ci și contradictorii. Nu ne surprinde foarte mult cele pe care le-am auzit, nu ne surprind foarte mult. Uh, am auzit aceleași argumente timp de patru ani. Conținutul directivei și filozofia directivei reflectă alegeri extrem de dificile pe care a trebuit să le facem atunci când am transmis textul Parlamentului și Consiliului. Nu am presupus niciodată că va fi o directivă ușor de optat sau asupra căreia se va ajunge la un consens rapid. După părerea noastră, munca începe acum. Poate câteva idei menționate. Controversele legate de text. Pe, pe de o parte se spune că legislația este prea ușoară, că ar trebui să meargă mai mult spre achiziții publice. Pe de altă parte, alții cred că concesiunile trebuie să fie reglementate altfel. Mi se pare că este vorba de o majoritate care susține diferența între concesiuni și contracte publice. Însă această diferență nu mi se pare atât de mare. Răspunsul nu este în niciun caz să nu facem nimic. Cred că, din contră, trebuie să facem ceva pentru că astfel vom avea acțiuni clare și uh, se vor găsi puncte comune acolo unde există în continuare controverse. În ceea ce privește liberalizarea piețelor, această directivă nu privește liberalizarea piețelor și nici impactul asupra structurii piețelor. Unul dintre vorbitori a spus că trebuie să verificăm consecințele structurării în sectorul apei. Este un exemplu excelent care cere cercetări suplimentare, pentru că apa nu va fi afectată deloc în sensul în care s-a vorbit aici, pentru că structura în domeniul apei este extrem de diferită și nu va fi acoperită de actuala directivă. În ceea ce privește uh, participarea privată care uh, împiedică creșterea, este vorba de o un tribunal care a, spune ace- a spus acest lucru și nu comisia. Este vorba de participarea privată a capitalului, o, o, este vorba de o decizie juridică și nu din partea comisiei, în legătură cu lipsa de claritate și de certitudine. Înțeleg că această problemă provine de la faptul că cei care, cărora li se pare că concesiunile sunt ca achizițiile publice vor cere reguli mai stricte Uh, celorlalți se pare că există o potențială lipsă de claritate și re- regulile din directivă trebuie să fie adaptate la aceste diferențieri. La sfârșit, s-a spus că pentru fiecare sector va fi nevoie de reguli diferite. Subliniem din nou, directiva actuală nu reglementează sectoare, nu reglementează cultura, servicii sociale și nici apa. Directiva privește doar procedura care survine după alegerea unui operator economic. Aș spune de asemenea că Comisia rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru orice observații ulterioare. Mulțumim foarte mult, doamna Jicovska, pentru că ați eh, delimitat clar care sunt problemele și că există poziții fundamental diferite. Ne mai rămâne domnul Juvan, căruia îi dau cuvântul în încheiere. Și vă rog, știu că foarte multă lume este în picioare, însă să-i dăm voie raportorului să facă ultimele remarci. Domnule Juvan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această dezbatere foarte bogată, pentru că și subiectul e unul bogat și părerile diferă. În primul rând, haideți să reafirmăm libertatea autorităților publice și libertatea lor de gestionare. E un punct fundamental. Și nu trebuie să fie un text de privatizare această lege. În al doilea rând, să identificăm și să lăsăm autoritățile locale să identifice de la caz la caz eh, de ce anume au nevoie și care e modul eh, optim de gestionare la un moment dat într-un sector dat. În al treilea rând, și sigur, și asta e o dezbatere importantă, concesiunile nu cred că reprezintă uh, contracte de achiziții publice, pentru că au nevoie de flexibilitate, însă consecința flexibilității este transparența și trebuie să organizăm această transparență. În al cincilea rând, concesiunile, deoarece sunt contracte adesea pe termen foarte lung, de exemplu 50 de ani pentru o autostradă, trebuie să fie foarte ușor de renegociat și regăsim noțiunea de flexibilitate și transparență și aici. Și un, alt, un ultim punct, domnule președinte, în calitate de deputat, prefer să votez o lege decât să trebuie să mă bazez pe jurisprudență, chiar dacă este una luminată. Mulțumesc, domnule Juvean, pentru organizarea audierii a fost un exemplu foarte bun de ceea ce trebuie să fie audierea și s-au exprimat niște puncte de vedere foarte uh, diferite, dar e bine să avem atare discuții. Aș ruga colegii să aplaude pe experții care au fost astăzi aici. Um, and um, just, uh, we should just close, I think, Philip reamintim și calendarul în încheiere, domnule Juvin, calendarul uh, discutării uh, documentului dumneavoastră. Deci, sperăm că vom avea proiectul de raport, uh, va fi trimis spre aducere pe 25 aprilie, pe 29-31 mai vom analiza termenul pentru amendamente 31 iunie și apoi în, după pauza de vară, în septembrie, vom vota și sigur că ne menținem angajamentul uh, cu dumneavoastră și cu toți cei care ne privesc pe internet. Trecem la un vot important, dar întâi o pauză de 5 minute, că știu că sunt unii aici care nu au sosit în sală pentru vot și pentru audiere, deci o pauză de 5 minute, ca unii să intre, alții să iasă și apoi reluăm și voi da cuvântul doamnei Comi.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 Doamnelor și domnilor, trecem așadar acum la vot. E o propunere foarte importantă din partea Comisiei în legătură cu standardizarea europeană și urez bun venit echipei uh, responsabile din partea Comisiei. Comisia, ca întotdeauna, este alături de noi la lucrurile noastre. Doamna raportoare Comi este aici, dar înainte de a-i da cuvântul, urez bun venit pentru prima oară de când a fost aleasă pe noua noastră vicepreședinte, prima vicepreședinte Sirpa Pietikainen. De aici, de lângă mine, vă rog să o aplaudați. Mă bucur să vă am alături de mine aici. Avem și un, o nouă colegă din Germania, dar nu, n-am putut să voteze, dar o voi prezenta la următoarea ședință. Și acum, doamnă Comi, doriți să vorbiți în introducerea votului? Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt doresc să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru susținerea sa în uh, elaborarea de amendamente de compromis. Uh, îmi pare rău că socialiștii nu au semnat compromisul privitor uh, la consolidarea participării la nivel național a IMM-urilor, dar sper că putem găsi o poziție comună pentru a da un semnal clar către organizațiile naționale de standardizare și să ne îndreptăm astfel spre simplificarea sistemului. Mulțumesc! Dacă mai dorește un raportor din umbră să doamna Rule sau doamna Scal din Mose. ich möchte mich ausdrücklich bei Frau Comi. Vreau să-i mulțumesc călduros doamnei Comi pentru că cele din urmă m-a reușit să ajungem la compromisul bun. Rezultatul este că unele amendamente vor fi retrase, majoritatea le-am marcat deja, dar am observat că au mai rămas vreo 1 două uh, că totul s-a făcut foarte repede. Dacă mai observ și altele pe parcurs, o să vă anunț. În orice caz, Sigur că consecința unui amendament de compromis este faptul că se retrag anumite amendamente. Am uh, un amendament oral la amendamentul 27 și o să vă rog să-mi dați cuvântul când ajungem acolo. Încă o dată mulțumesc, doamna Comi, și mă bucur să colaborez și pe viitor cu dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Ok, o să fiu pe fază și o să vă întreb atunci când nu știm exact uh, cum e cu amendamentele retrase. Doamna Șaldemose. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc uh, la Recomi și tuturor raportorilor din umbră pentru o colaborare foarte bună. Știu că am avut anumite dificultăți în negociere și cred că rezultatul în general este foarte bun. Dar vreau să vă spun că pentru noi este și foarte important să spunem că, sigur, vrem ca IMM-urile să fie implicate, să aibă un acces mai ușor la standardizare, dar credem că statele membre trebuie să fie cele și uh, organizațiile naționale de standardizare să decidă modul în care vor organiza această implicare, dacă au o rată mai scăzută de participare, uh, ele să fie cele care uh, decid. În orice caz, susținem raportul pentru că credem că rezultatul global este foarte bun și vreau să-i mulțumesc doamnei Comi pentru deschiderea uh, dânse pentru a găsi, a ajunge la acest rezultat atât de bun. Președinte, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Bun, și ceilalți raportori în umbră, rapid. Aș sper că fica dumneavoastră se simte mai bine. Știu că nu se simțea bine. Mă bucur să vă revedem. Sper că totul este bine. Da, să sperăm. A avut o operație, de fapt, uh, uh, azi noapte, trebuie să așteptăm două-trei zile ca să vedem rezultatul. Vreau să-i mulțumesc și eu, Lare, și celorlalți raportori din umbră pentru muncă. Am avut niște negocieri foarte dure, dar în cele din urmă am ajuns la un rezultat bun. M-am plâns pe aici, pe acolo, că facem o legislație prea complexă și ca jurist consider că ar trebui să avem o legislație funcțională, dar ca politician, politician sigur, uh, vrei întotdeauna să introduci tot, tot, să acoperi tot, ceea ce face situația dificilă, dar cred că toată lumea e mulțumită de compromis. Și acum, uh, colegul nostru care este raportor pentru... Jménem bych chtěl podotknout a zdůraznit, že... Mulțumesc și eu vreau să mulțumesc doamnei raportor Vreau să subliniez că mă bucur faptul că principiile uh, fundamentale ale uh, raportului inițial se găsesc în text. Ajungem la sfârșitul acestei munci care a durat aproape trei ani. Vreau să mulțumesc întregii comisii pentru că e vorba de nouă legislație în acest uh, domeniu după câteva zeci de ani. Mulțumesc! Okay, well, uh, let's, um... Bine, așadar începem votul. voi uh, vota și în grupul meu, avem doi membri. Bun, articolul 1, alineatul 1. Am înțeles că doamna Rule a retras amendamentul 111, deci trecem la 112. Cine pentru? Nu, e retras și 112. Președintele cere scuze. Bun, intre 20. Cine pentru? Nu, deschidem votul electronic la ITRE 20. Am închis votul și se adoptă cu 20 la 17. Trecem la articolul 2. Amendamentul 119. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Următoarele două devin așadar caduce și trecem la 121, Cohmerin ca adăugire. Cine este pentru? Nu. Verificăm. Vot electronic. Amendamentul 121. Am deschis votul. Am închis votul și e 18 la 18 cu 2 abțineri deci respins. Bun, amendamentul 122 Salvini, cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 123 Rule Votul electronic e deschis la 123. Uh, votul s-a închis. Se respinge. Mandatul de compromis 8. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Nu, nu, am făcut o greșeală, spune președintele. Întâi amendamentul 124, Hanslick. 124. Hai să vedem. Cred că verificăm. Deschid votul electronic 124. Am închis votul acum și se respinge. Amendamentul 19, comi. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 8. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 21, la Racomi. Cine pentru? Împotrivă se adoptă și 128 Salvini, cine pentru, împreună se respinge, împotriva se respinge. Amendamentul 22 Comi, cine pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 129 Rule, votul electronic e acum deschis la 129. Acum am închis votul și se respinge. Trecem la Amendamentul 23, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 131, scaldem, uh, am deschis votul electronic la 131. Acum am închis votul și se respinge. Amendamentul 24, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 132 și 133, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 134, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul, amendamentul 25, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 136 și 135, aceste două au fost retrase, deci 137 acum. Am deschis votul electronic la 137. Am închis votul și se respinge. Acum amendamentul 26 la Racomi. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 138, Salvini, cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 139 de Ion, votul electronic e deschis. Acum am închis votul și se respinge. Acum I I3, 24. Bun, deschid votul electronic. Poate pp o să fie mai reactiv, ar fi de ajutor. Bun, se respinge. Bun, ITRE 25 acum. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul. și se respinge. Bun. I326. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge, clar. Bun, amendamentul 140 140 de mose pentru, împotrivă se adoptă. 141, acum Roșfort, cine pentru, împotrivă se adoptă. Și acum avem amendamentul 27 cu amendament oral al doamnei Rule cine pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, celelalte devin caduce. Bun, am un compromis nou. cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Deci trecem la amendamentul de compromis 10. cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 147. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă și amendamentul 28 cade, deci 29. ITRE 29. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. <clears throat> Da, nu asta a fost împotrivă. Bun, verificăm ITRE 29. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul. Se respinge. Bun. Inta 12 cred e caduc. Nu, e o adăugire. Bun, Inta 12 cine e pentru? Nu, scrie aici că e caduc. Bun, deci uh, e adăugire și credeam că votăm în definiție. 148 atunci, Roșfort. Cine pentru? Împotrivă se respinge. 149 și 150. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Deci 29 și 28 cad. Bun, amendatul 30. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 181. Am deschis votul electronic la 181. Am închis votul și se respinge. Acum intre 30. Am deschis votul electronic. <clears throat> Acum am închis votul și se respinge. Diferență de un vot. Bun, amendul de compromis 11. Cine pentru? Împotriva se adoptă. Bun, trecem la amendul 263. Nu, acesta e retras. Bun. 160 de Young. Am deschis votul electronic. Acum am închis votul. Se respinge. Bun. Amendamentul 161 de Young. Am deschis și aici votul electronic. Am închis votul și se respinge. Bun. 162 Roșfor. Am deschis votul electronic. și am închis votul. Se adoptă. 20 la 17. Amendamentul de compromis 12. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și trecem la amendamentul de compromis 13. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum amendamentul 165 de Young. Deschid vot electronic la 165. Acum am închis votul și se respinge. 164 râule. Am deschis vot electronic. Am închis votul și se respinge. Bun. 166 de Young. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Am dat de compromis 14. Cine pentru? And ah, we have to check. Compromise amendment 14. Bun, verificăm, s-a cerut verificarea. Nu, amendamentul de compromis 14. Am uh, deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă cu 26 la 12. Bun, deci atunci trecem la amendamentul 34 la Racomi. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Inta uh, cade. Bun, amendamentul 35 al raportului. Cine pentru? Rapporteur, okay. Um, in that case... Nu, 35 a fost retras. Așadar, ne votăm 182 și 183 identice. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Bun, amendele de compromis 15 acum. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la Inta 16. Cine pentru? Nu, verificăm cu vot electronic. Am uh, deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Bun, amendamentul 37 la Racomi. Cine pentru? Împotriva. Se adoptă. Bun, INTA 18 cade. Trecem la INTA 17. Cine pentru? Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 38 al raportului. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendă de compromis 16, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 191. O 191 Juvan, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 195 acum râule. Am deschis votul electronic. Am închis votul și se respinge. Bun, acum intre 37. Votul s-a deschis. Am deschis votul electronic. Am închis votul și se respinge. Trecem acum la articolul uh, 7, alineatul 3, 196, Schaldemose. Am deschis votul. Am deschis votul și se adoptă. Bun, 197 și următoarele devin caduce. Bun, amendează de compromis 17 acum. Și Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la 202 de Mosecine pentru, împotrivă, se adoptă. Am 203 a fost retras al verzilor. Bun. Deci, votăm 204 juva. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Și între 39 cade. Bun. Amendamentul 205 e retras. 206 juva. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Între 40 cade. Bun, 207 la Rahomin. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. 41 al raportoarei, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Comprom- amendament de compromis 18, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, trecem la amendamentul 212. E caduc sau nu? Nu, votăm. 212. Cine să vedem. Cine... Eh, am deschis votul electronic la 212. Am închis votul și se respinge. Da, 18 pentru 20 împotriva. Da, îmi pare rău, dar trebuie să declar că a fost respins. Bun. Acum 42 al raportoarei și intră 22. Am deschis votul. Și acum am închis votul. Ci sunt respinse. Bun, 208 acum. Votul s-a deschis. E o serie de amendamente identice. Bun. Am închis votul și se adoptă. Amendă de compromis 19. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și trecem la amendamentul compromis 20. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 221 Manders. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 222 cred că a fost retras. Și atunci trecem la amendamentul de compromis 21. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul, amendamentul de compromis 22, pentru, împotrivă, se adoptă. Deci trecem la amendamentul 230, Pupakis. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Inta 25, ca adăugire, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 23, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Bun, amendamentul 235, Salvini, cine pentru, împotrivă, se respinge. 46, al raportoarei. Am deschis votul electronic. Adoptă. Amendamentul 236, Roșfor, cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47 al raportoarei, cine pentru împotrivă, se adoptă. 48 al raportoarei, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Momentul 237 Paxas. Cine pentru împotrivă se respinge. 238. Cine pentru împotrivă se adoptă. Momentul 239 Paxas. Cine pentru împotrivă se respinge. Bun. Amendamentul de compromis 24. Cine pentru împotrivă se adoptă. Deci trecem la 242 Paxas. Cine pentru? Împotrivă se respinge. Și amendamentul de compromis 25. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Așadar, trecem la I346. cine pentru? Cred că trebuie să verificăm vot electronic. Eh, la I346. Bun, am închis eh, votul și se respinge. Și acum eh, I347. Cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 50, comi, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 51, a raportare, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 246, a raportare și am deschis votul la 246. Uh, the vote's closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem, deci, acum amendamentul 52 al raportoarei. Și I348. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. INTA 27, ca o adăugire, s-a deschis votul. La INTA 27. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 28. S-a deschis votul la Inta 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 247 a fost retras. 248. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 a raportoarei. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. 54, raportare, pentru, împotriva, se adoptă. I347 caduc, 55 a raportarei, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. I350 adăugire. S-a deschis votul la I350. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 249, raportare, al doamnei Mose Cine pentru? De. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Litre 51 e caduc. 57 al raportoare. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 se deschide votul la 251 al doamnei Șademose. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 52, adăugire, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 al raportarei. Pentru. Deschidem, deschidem votul la amendamentul 58. S-a deschis, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59 a raportarei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60 al raportoarei. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 252 e caduc. 253 al domnului Salvini. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge în mod clar. 255. Cine pentru? Împotriva. Se adoptă. 61-254 devin caduce. 62 în raportoare. Cine pentru? Împotriva. Se adoptă. 256. Domnul Juva. S-a deschis votul la 256. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 63. Raportare cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 și 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 30 e caduc. Inta 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, Ah, ok. Haideți să votăm electronic. ITRE 55. S-a deschis votul la ITRE 55. S-a închis votul. Se respinge. 259, domnul De Jong. S-a deschis votul la acest amendament. 259. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 260, doamna Rule și doamna Turunen. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge în mod clar. Inta 32. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 262. Roșfor. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 261. Pentru. Împotrivă. Și acesta se respinge. 263. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 264 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 265. Ca o adăugire. S-a deschis votul la amendamentul 265. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 56. Tot adăugire. S-a deschis votul la ITRE 56. S-a închis votul. Se adoptă și acesta. Amendamentul 65 al raportoarei. Pentru, împotriva, se adoptă. 266, Roșfort. S-a deschis votul. Amendamentul 266. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 26. Cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă în mod clar. Trecem atunci la 269 și 270, identice, cine pentru, împotrivă, se adoptă în mod clar. 272. Cine e pentru? Cred că va trebui să votăm electronic. 272 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. All oh, right, okay, so they all fall. Sorry. Yeah. All right, okay. All right, okay, we'll close the vote. And that's rejected. Se respinge. Am discutat un puțin lista de vot. În orice caz, se respinge. Trecem acum la amendamentul 275. Președintele, mm, trebuie să clarificăm lucrurile. Am respins 272, dar ar trebui să votăm celelalte amendamente. Se pare că așa trebuie să facem, deci le votăm separat. Urmează acum amendamentul 271 al doamnei Schaldemose. S-a deschis votul la 271. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. 273. Domnul Popakis. S-a deschis votul la 273. Uh, votes closed. S-a închis votul și acesta se respinge. 274, doamna Rapti. S-a deschis votul. Toate, toate trebuie să le votăm. Votul s-a închis. Și acesta se respinge. Deci toate amendamentele de la anexa 3, punctul D, punctul 2, sunt respinse. Amendamentul 275. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 276. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum trecem la considerente. Amendamentul de compromis 1. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Între 3 e caduc. INTA 2. Se deschide votul la INTA 2. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 3. Cine pentru? Ah, ba nu, cred că trebuie să votăm electronic. Inta 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Inta 4. Cine pentru? Împotriva. Hm. Da, cred că trebuie să votăm și aici electronic pentru că nu e clară repartiția voturilor. S-a închis votul. Se adoptă 19 la 16. 71, doamna Șaldemose, pentru. Împotrivă, se adoptă. 72, pentru. Împotrivă, se adoptă. 73, pentru. Împotrivă, se respinge. 74. Se deschide votul la amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 75. Deschidem votul. S-a închis votul. Se respinge și acesta. 76. Cine pentru? Împotriva? Împotriva? Mai include aici pe cei de la PP? Da, se respinge, clar. Am cerut de domnule Manders să <coughs> încercam să găsesc uh, împotrivirea sau susținerea. 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 4. Se deschide votul la ITRE 4 closed. And that's all. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine pentru împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 81. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Intră 5 e caduc. Compromisul 4. Cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 87-88 identice. Se deschide votul la aceste două amendamente 87 și 88. Se închide votul. Se resping. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 101 cred, spune președintele, de Șaldemose. 101 s-a deschis votul. Se respinge amendamentul 6 și celelalte pentru. Se adoptă amendamentul 104. se deschide votul la amendamentul 104. Uh, s-a închis votul, se respinge. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 106. S-a deschis votul la 106. Yes. And 10. There's, the vote's closed. S-a închis votul. Îmi pare rău, aveam senzația că votul va avea exact votul, eh, rezultatul contrar. Votăm acum șapte, doamna Comi. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mă bucur că toată lumea e atentă. Amendamentul 8 al doamnei Comi. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. I311 ca adăugire pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 9 al doamnei Comi pentru? Împotrivă? 10 pentru, împotrivă se adoptă, 107 pentru, împotriva se adoptă. 11 și 12 pentru, împotriva se adoptă. Inta 7 e caduc. Amendamentul 12 pentru, împotriva se adoptă. ITRE 14 se deschide votul la ITRE 14. S-a închis votul, se adoptă cu diferență de două voturi. 13 raportoare pentru, împotrivă, se adoptă. I3, 16. I3, 16, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 108. Bine, îmi cer scuze. i 3 16, s-a deschis votul. i 3 16, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108. Se deschide votul la 108. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14, doamna Comi, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 a doamnei Comi, pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Intervenție din sală, fără microfon. Da, se adoptă în mod automat. Vreți să verificăm? 15. Bine. Deschidem votul la 15. The vote's closed. That's S-a deschis, s-a închis votul, se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Se adoptă, clar. ITRE 18. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 109 e caduc. Da, da, vă tot schimbați votul, spune președintele. Mm -hmm. Deci nu am fost singurul care n-a fost atent. Ok, deschidem votul acum la ITRE 18. Închidem votul se adoptă 20 de voturi la 18. 109 e caduc. Amendamentul 110. Cine e pentru? Ba nu, se deschide votul la 110. S-a deschis votul la amendamentul 110. Doar 32 de persoane au votat. Deci am deschis votul la 110, am închis votul. Se adoptă la 109. N-am votat. Dar se spune că e caduc dacă se adoptă, ceea ce nu e foarte logic. Președintele, mă bucur că citiți cu atâta atenție lista de vot. Da, eu cred că aici trebuie să scrie că 109 e caduc dacă ITRE 18 se adoptă. Doamna Rulea a, a propus acest lucru. Doamna Rulea, ce să facem? Să votăm? 109, despre acesta vorbim. Doamna Comi, raportoarea?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 Sau vreți să-l retrageți? Nu, nu, nu. Adopt. That was a... Do you want to recheck just to prove it's correct? Let, why don't we just? All right. 110 was adopted. Discuție între președinte și sală fără microfon. Ok, ITRE 19. Votăm acum. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Ultimul amendament, amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă în mod clar. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul pe marginea propunerii în întregimea sa. S-a închis votul se adoptă 36 voturi pentru, două abțineri. Deci vă mulțumesc uh, foarte mult, mulțumim raportoarei. Doamnă raportor, uh, am să vă dau cuvântul. Vă rog să faceți liniște în sală. Doamnă raportor. Brevisimamente, eu ringrazio veramente. Foarte pe scurt, mulțumesc tuturor pentru colaborare și am văzut că toate compromisurile au fost adoptate, așadar aș propune Comisiei să votăm acum și mandatul ca să ajungem la un acord în prima lectură, ca să accelerăm aprobarea, adoptarea finală și să putem uh, vota și în plen. Um, um, uh, deci, vreți un mandat acum care e părerea celorlalte grupuri politice? Coordonatorii trebuie să ia această decizie. Doamna Gebhardt sau doamna Schaldemose, cine dorește să răspundă? Doamna Gebhardt, mulțumesc, mulțumesc pentru colaborarea foarte bună. Ne bucurăm și noi că ieri am reușit, la scurt timp înainte de vot, să ajungem la compromisuri viabile. Mm, cu toate acestea, textul este unul foarte complex și grupul nostru ar dori să analizeze încă o dată dacă textul consolidat, eh, cum arată de fapt textul consolidat în urma votului. Într-adevăr, am eh, câștigat unele lucruri, am și pierdut câteva lucruri și avem nevoie de un pic de timp pentru a analiza Uh, exact cum va arăta textul definitiv. De aceea, grupul meu nu este uh, pregătit uh, să fie de acord astăzi cu această procedură accelerată, ci o vă rog, doamnă Comi, să avem timp să putem să analizăm textul ieri, am fost uh, de acord, dar a fost o chestiune de um, un text uh, necontroversat, uh, simplu. Astăzi avem un text controversat, a durat foarte mult timp până am ajuns la compromisuri și de aceea refuzăm să uh, luăm o decizie așa în mod pripit astăzi. Președintele. Bine. Um, vreau să vă fac o propunere. Eu cred că e important, eu ca președinte care va prezida uh, trialogul, e important să am, să avem un mandat din partea întregii comisii și vreau să fac o propunere, sper ca grupurile să fie de acord cu ea. Raportoarea, împreună cu raportorii din umbră, să aibă o primă rundă de discuții tehnice informale cu președinția, astfel încât să putem vedea care sunt, uh, să putem vedea care sunt diferențele între poziția noastră și cea a Consiliului înainte să intrăm în negocierile de, pe prima lectură. Și apoi doamna Comi e invitată la următoarea întâlnire a coordonatorilor în aprilie pentru a ne uh, raporta dacă dânsa și raportorii din umbra ai grupurilor propun deschiderea negocierilor. Cred că asta cere și doamna Gebhardt, pentru că atunci va fi timp suficient pentru a analiza textul. Dacă celelalte grupuri sunt de acord să, protejăm aș, să procedăm așa, vă propun să o invităm pe doamna Comi la reuniunea coordonatorilor și între timp să, împreună cu raportorii din umbră, să deschidem discuțiile tehnice. E de acord toată lumea cu această propunere? Doamne Șaldemose. Mulțumesc, domnule președinte. Da, pentru noi e ok să participăm la pregătiri, la întâlniri informale până în timp ce coordonatorii discută dacă să avem un mandat sau nu. Și noi putem accepta această propunere, dar vreau să rog raportoarea și raportorii din umbră să continue munca pe care au început-o și să continue discuțiile tehnice ca să nu pierdem timp, pentru că știm cu toții că avem o muncă serioasă de făcut și ar trebui să depunem toate eforturile. Domnul Manders. <coughs> Suntem de acord, dar și eu susțin propunerea Larei. Am conlucrat atât de îndeaproape pe atât de multe compromisuri, pozițiile sunt clare și cu toate că nu suntem de acord, știm care sunt pozițiile. Negocierile încep întotdeauna cu întâlniri informale, așadar întotdeauna este, întotdeauna, este, întotdeauna este o plăcere să o avem pe Lara la coordonatori și noi suntem de acord, am fi fost de acord uh, chiar de la început pentru uh, abordare rapidă. Contrar uh, opiniei doamnei Gebhardt, uh, ieri nu era vorba de o problemă tehnică doar, am uh, vorbit doar des, am vorbit despre întreaga protecție a datelor. Foarte pe scurt, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. În termeni practici, trebuie să purtăm discuțiile preliminare pentru Consiliu în orice caz. Așa că nu cred că uh, pierdem timpul dacă facem lucrurile în mod formal. Ar trebui să rămânem la procedura stabilită în comisie. Îi urez bun venit uh, doamnei Cremi. Vă reamintesc că criteriile care trebuie să fie examinate de către coordonatori sunt cât de apropie, țin de cât de apropiată este opinia noastră de, către, de opinia Consiliului. După cum spune doamna Rulă, avem mai multă putere de negociere în prima lectură decât în a doua lectură, contrar opiniei unor lideri politici din acest Parlament. Li se pare că maximizează puterea uh, Parlamentului. Eu am, important este ca eu sau comisia să aibă un mandat foarte clar pentru a uh, susține poziția noastră de negociere cu Consiliul. Așadar, acest lucru trebuie să fie înțeles de toate grupurile politice. Eu sunt sigur că vom avea un rezultat mai bun uh, sub conducerea doamnei Comi. Doamna Comi, dore, doreați să mai interveniți? Mm brevissimamente. Foarte pe scurt. Mi-am permis să fac această cerere tocmai pentru că în urma votului au reieșit mici modificări, dar nu a cadrului, ale cadrului general. Totuși respect decizia generală. Vom face întâlniri informale ca să accelerăm procesul în primă lectură. Sunt de acord cu doamna Arule. Sigur, avem marge mari de negociere. Go on. Because I... Domnul Manders, sunt de acord că influența noastră este mai mare în primă lectură, însă democrat, controlul democratic este mai mic, pentru că mai puțini oameni negociază. Deci nu sunt de acord cu ultimele remarci. Atâta timp cât această poziție este adusă în fața comisiei noastre înainte de vot, nu văd o problemă. Haideți să uh, Uh, continuăm pentru că mai avem raportul doamnei Bastos. Cei care nu doresc să rămână sunt rugați să părăsească sala în liniște pentru a putea deschide discuțiile. Așadar, vă rog, aștept să-i dau cuvântul doamnei Bastos până când toată lumea a părăsit sala în liniște. Uh, please, if you're, if you're would you please... Vă rog, părăsiți sala în liniște pentru a putea continua discuțiile. Doamna Pastos, așteptăm proiectul dumneavoastră de raport. Vom avea o scurtă discuție astăzi, însă vom avea ocazia să mai discutăm această temă în viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a răspunde la cererea dumneavoastră, voi fi succintă. Voi aprofunda lucrurile ulterior. Sper că vom, voi avea posibilitatea de a o face. Proiectul de raport se referă la o problemă esențială în acest context de criză în care ne aflăm acum. Relativamente ao mercado interno, que a Comissão conseguiu elencar. E vorba de principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni legate de funcționarea pieței interne. Este vorba nu doar de preocupările cetățenilor, ci și de cele ale societăților comerciale. În urmă cu 20 de ani am creat piața internă și există o diferență între așteptările cetățenilor și funcționarea pieței interne. În această perspectivă, raportul actual abordează principalele 20 de preocupări. Pune uh, întrebări în legătură cu cele trei lacune identificate în documentul Comisiei. O lipsă de informare în ceea ce privește drepturile și avantajele pentru cetățeni și buna funcționare a pieței interne și o lacună în ceea ce privește uh, transpunerea și controlul legislației comunitare de către statele membre și o a treia lacună care se referă la competențele Uniunii Europene care nu corespund așteptărilor cetățenilor europeni cu privire la instituții. Aici pe acest lucru se fondează proiectul meu de raport. Este vorba de viața de zi cu zi a cetățenilor și a societăților comerciale și este vorba de probleme de fond. Foarte pe scurt, recunoașterea calificărilor, portabilitatea pensiilor, funcționarea pieței digitale, deschiderea conturilor bancare, probleme legate de finanțarea energetică sau de fiscalitate. Este vorba de probleme care sunt menționate în documentul meu și la care vrem să aducem un răspuns printr-un proiect de raport. Aici lansăm un semnal important statelor membre în domeniul guvernării statele membre trebuie să se angajeze mai mult în transpunerea legislației comunitare, să fie mai atente la punerea în aplicare a acestei legislații. De acest lucru depinde buna funcționare a pieței interne. Și asta înseamnă mai multă creștere economică, mai multe locuri de muncă și în această logică piața internă trebuie să funcționeze mai fluid și mai complet. Și aici trebuie să se angajeze statele membre. Din acest motiv, dincolo de introducerea și ceea ce se spune la începutul proiectului de raport, am creat un capitol consacrat guvernanței în mod exclusiv. Acest capitol invită statele membre să colaboreze cu instituțiile comunitare și să facă un efort de angajare, pentru că este vorba de o adevărată transpunere a legislației care corespunde necesității de a avea mecanisme eficiente de funcționare pe piața internă. Pentru a avea un raport coerent care să aducă răspunsuri cât mai largi în fața preocupărilor deja menționate. De la început am definit competențele Comisiei noastre pentru piața internă și ale celorlalte comisii care vor trebui să emită avize în legătură cu fiecare dintre preocupările noastre. Avem șapte avize ale unor comisii parlamentare care urmăresc această temă și care sunt incluse în raport. De aceea, prin președintele Malcolm Harbour, am trimis o scrisoare președinților celorlalte comisii pentru a avea o adevărată coerență. Și pentru a nu avea un răspuns punctual, ci pentru a avea o coerență generală. Nu este ușor, dar este vorba de o sarcină simbolică și de aceea aștept opiniile colegilor mei legate de acest proiect de raport, care este emblematic, pentru că există limite de reglementare legate de numărul de pagini, de exemplu. Există multe subiecte și multe probleme care, pe care nu am putut să le prezint, însă am intenția Uh, să o fac acum sau în momentul depunerii și discutării amendamentelor. Însă, cu următorul obiectiv de a aduce un răspuns la cele trei lacune identificate în funcționarea pieței interne. Dacă nu reușim să răspundem simultan la aceste trei obstacole, obstacole împotriva, cu care se confruntă cetățenii și societățile comerciale pentru a profita mai mult de piața internă, a, înseamnă că vom lăsa să treacă o, o ocazie foarte bună pentru a genera creștere economică și locuri de muncă. Pe scurt, acesta este mesajul un raport coerent care să încerce să rezolve prin orientări și comunicări uh, cele trei lacune care au fost identificate. Vă mulțumim, doamna Bastos. A fost uh, dificil pentru dumneavoastră cu atât de multe avize. Ar fi util ca raportorii din umbră să poate să vadă aceste documente. Voi cere secretariatului să distribuie documentele, pentru că aceste rapoarte vor fi o contribuție importantă. O rundă foarte scurtă de intervenții din partea raportorilor din umbră. Uh, domnul Repo este aici. Domnul Manders va vorbi în numele doamnei Roșfor, însă are, domn, vor, are cuvântul domnul Repo pentru început. Acest subiect reprezintă un subiect foarte important pentru grupul um, meu și um, mă interesează și personal. Suntem aici pentru a-i reprezenta pe cetățeni și pentru a le promova drepturile. Așadar, obiectivul este de a uh, da încredere cetățenilor în avantajele pieței unice. Însă cum uh, ajungem la lucruri practice care să influențeze viața de zi cu zi a cetățenilor? Trebuie să căutăm aspectele care să aibă un aspect practic De aceea, trebuie să hotărâm ceea ce se poate face voluntar. Consumatorii din Finlanda au răspuns uh, în număr foarte mare la chestionar, în jur de 200 de mii dintre ei au contribuit la dezbatere foarte importante li se par drepturile celor care călătoresc, fie în vacanță, fie pentru a studia. Trebuie să găsim o modalitate de a ajuta cetățenii în acest sens. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în piața unică și să le oferim ceea ce își doresc Însă drepturile lor înseamnă și datorii, obligații și avem 27 de piețe în statele membre. Este o de fapt o piață care include 27 de state membre și vrem ca această piață să existe în continuare. Trebuie să promovăm acele măsuri care îmbunătățesc situația cetățenilor pentru ca ei să vadă că este vorba de o piață reală. Ei au speranțe și credințe, trebuie să facă o trebuie să ia o decizie în legătură cu felul în care acționează și de aceea trebuie să îi protejăm pe consumatori. Bineînțeles că există mai multe modalități de a o face și mai multe instrumente printre care și moneda euro, însă trebuie să ne implicăm. Vă mulțumesc, domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte. O reprezint pe doam, domnul, îl reprezint pe domnul Roșfor, care nu a putut să vină. Am câteva idei. Abordarea comisiei este foarte importantă pentru că vizează pe cetățeni este foarte important ca cetățenii să fie interesați în continuare de Europa. Este o abordare bună în Franța, unde 50% dintre cetățenii își pierd încrederea în Europa. Este o cifră foarte mare. Cred că este bine să punem accentul nu pe cele 20 de preocupări, ci pe punctele principale Uh, menționate de Regina Bastos, uh, lacunele de implementare și celelalte două. Însă trebuie să ne întrebăm de ce nu funcționează aceste lucruri, cum, le put, cum putem rezolva problemele. Printre recomandări, susținem în special abordarea holistică a pieței interne, că cetățenii sunt cei mai importanți fără consumatori nu există o economie. Simplificarea legislației, cu 10 minute în urmă am menționat acest lucru, că trebuie să avem legislație simplificată care să funcționeze mai bine. Obiectivul îmbunătățirii cooperării administrative transfrontaliere și, bineînțeles, consolidarea Uh, funcționării Solvit, pentru că acest instrument poate să ajute foarte mult. Este foarte important să avem o monitorizare a implementării. Mi se pare o idee foarte bună și să intensificăm eforturile. Am câteva întrebări, am văzut că uh, la articolul 27, doamna raportor cere Comisiei să prezinte un nou act al pieței unice, însă deci încă lucrăm pe primul. Așadar, aș dori aici eventual o clarificare. Vrem să punem accentul pe lansarea unei noi publicații care să explice cetățenii, cetățenilor și europenilor ce este piața unică. Pentru că majoritatea cetățenilor au impresia că nu există o piață unică și fără încredere nu există o piață. Trebuie să lansăm o campanie ca oamenii să fie mai mândri de Europa. Asta vreau să spun, însă o susțin pe doamna raportor. Doamna Rule. Foarte pe scurt, însă este nevoie de anumite remarci. Mă deranjează uh, sintagma legislation gap. Cred că, mi se, cred că este cam unilaterală și trebuie să o echilibrăm. Și cetățenii se tem uh, de suprareglementare. Dacă ne gândim la ceea ce am discutat astăzi și ieri la audieri pe tema achizițiilor publice, și când vedem că Comisia vrea să creeze încă o, un organism central de reglementare, um, Cred că ar trebui mai degrabă să verificăm întotdeauna legislația dacă ea este orientată foarte bine spre un uh, obiectiv, dacă respectă suveranitatea autorităților regionale și locale. Nu totul poate fi reglementat la nivel european. Unele chestiuni se fac mai bine la nivel local sau regional și acest lucru trebuie verificat. Trebuie să fim uh, foarte precauți când spunem legislation gap, pentru că o suprareglementare nu va aduce Europa mai aproape de cetățeni, ci din potrivă o va îndepărta și mai mult. Thank you very much. Uh, Mr. De Jong. Mulțumesc, De Jong. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi încerca să mă exprim și eu pe scurt. Sigur că sunt de acord Consiliul, Comisia și Parlamentul trebuie să își îmbunătățească activitatea legislativă și să o simplifice. Dar, într-adevăr, e nevoie și de campanii, de informare, de sensibilizare, îmi spuneți. Dar uh, eu nu știu dacă cetățenii nu doresc mai degrabă să fie ascultați decât informați. Cred că aici trebuie să punem accentul pe interacțiunea cu cetățenii. Nu doar să trimitem mesaje de la Bruxelles spre cetățeni am depus un amendament în acest sens. În al treilea rând, când ascultăm ce spun cetățenii, mm, există probleme cu mobilitatea. Mă gândesc la problema cu Mountain 2, dar și probleme cu exploatarea lucrătorilor, fondurile independente, interimatul. Trebuie să ieșim din turnul nostru de fildeș, să nu ne gândim la mobilitate doar teoretic, ci la probleme concrete. Apoi, decalarul, carențe legislative. Sunt de acord cu doamna Rule. Uh, ieri, un reprezentant al Direcției Generale Market ne vorbea în mod informal de unele ghișee care trebuie să fie înființate în fiecare țară. Eu cred că statele membre uh, trebuie luate diferențiat. Bun, de exemplu, dacă, dar trebuie și să vorbească una cu alta, ce se întâmplă cu KLM și Ryanair, de exemplu, și deci trebuie o mai bună conlucrare între state și apoi vorbind de problema în aplicare, trebuie să ne gândim și la problema corupției și la practicile comerciale ilegale, care și acestea sunt probleme reale. Bine, mulțumesc. Din perspectiva din, din partea doamnei McCarthy, care n-a putut să susțească astăzi aici. Uh, uh, respectăm, uh, susținem abordarea doamnei Bastos și aici răspunderea comisiei este foarte importantă. Noi am cerut o reacție, trebuie să găsim un echilibru care până acum nu prea există. Sigur, multe din aceste probleme țin de răspunderea statelor membre s-au spus lucruri interesante despre studenți, de exemplu, unele uh, lucruri care țin de procesul de la Bologna, cu recunoașterea aici propria calificărilor, de exemplu, diplomelor. Cred că n-ar fi, n trebui să ne fie teamă să identificăm uh, domeniile unde răspunderea ea a, e a statelor membre. Cum spunea și doamna Basos, e important ca, oricum, în general, Comisia să continue să aplece presiunea asupra statelor membre cum ați și spus dumneavoastră, dacă uh, oamenii dau vina pe noi pentru nefuncționarea pieței unice, uh, de fapt, până la urmă, descoperim că e vorba de modul cum uh, statele membre pun în aplicare legislația pe care o votăm noi. Dar oamenii trebuie să înțeleagă, după cum spunea doamna Râle, uh, de ce unele lucruri nu funcționează, de exemplu domeniul asigurărilor, spunea și doamna Gebhardt, ieri că nu pot uh, deschide un cont în bancă într-o altă țară din, din cauza unor uh, proceduri bio, uh, birocratice. Deci chiar dacă au bani nu pot deschide un cont. Nu e vorba doar de un cont de bază. Pur și simplu sunt lucruri inutile și bunurile pe internet, disponibilitatea lor. Aici e o problemă mai degrabă legată de concurență. Și domnul Arias se ocupă de revizuirea directivei comerțului electronic și probabil că putem aprofunda și uh, mm, aceste aspecte. Bun. Domnul Corea de Campos. Schwab. Uh, și domnul Schwab. Uh, eu curie felicitar. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe colega Bastos pentru acest document și mai ales pentru acest tip de inițiativă pe care și-a asumat-o și anume să vorbească acolo și de guvernanță. Ăsta cred eu că e punctul uh, cheie. Piața internă nu funcționează. Știm că nivelurile de funcționare nu sunt uh, foarte uh, crescute, dar adesea problema e a culturilor naționale, a lipsei de receptivitate. Noi nu trebuie să ne temem să facem recomandări către statele membre propunerea aceasta este un fel de punere în plin plan a, a tuturor inițiativelor legislative ale statelor membre, atât la nivelul parlamentelor cât și al, al guvernelor. Și eu cred că noi putem face o recomandare care să spună ceva de genul că toate guvernele au anumite obligații, de exemplu de mediu, că toate guvernele au, de exemplu, obligația ca în uh, de a, de a respecta și probleme legate de egalitate de gen, să le spunem guvernelor că trebuie să se preocupe și de probleme legate de piața unică, să facă în așa fel încât orice fel de legislație să fie evaluată și din acest punct de vedere și anume al impactului pieței unice asupra cetățenilor, asupra firmelor și dacă noi facem o recomandare de acest gen, sunt convins că există țări care vor începe serios să se gândească la piața unică. Mulțumesc! Mr. Fowler. Domnul Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur uh, colegului Corea de Campos în ceea ce a spus. În primul rând, mulțumim doamnei Basus și apoi testul acesta pentru piața unică pe care îl cerem de atâta timp e o propunere foarte bună. Pe lângă asta, trebuie să spun că sunt foarte surprins că se încearcă toate, să se cuprindă toate chestiunile în acest program 20 de preocupări ale cetățenilor. Problema este că statele membre uh, pun obstacole acolo unde ar trebui să transfere date, cum ar fi, de exemplu, dreptul privind achizițiile publice. Dacă avem nevoie de autoritate centrală sau nu, asta e o chestiune. Pe de altă parte, ce e important e ca statele membre să pună la dispoziție datele cred că trebuie să găsim aici uh, linia cea bună, pentru că e vorba de un echilibru între state membre și Europa. Și colegul de la, Stenge, domnul, de la stânga, domnul De Jong, a spus că sigur că nu trebuie să uh, dăm vina pe Europa pentru tot ce merge prost uh, cu această directivă. Trebuie să găsim echilibrul bun și vreau să o laud pe doamna Basos pentru că am văzut uh, Uh, rar texte în care autoritățile locale și regionale sunt uh, menționate atât de des ca și aici. Uh, și Sigur, problemele atunci când vin doar de la Europa, nu e, nu, nu, e, nu e foarte bună această abordare, să dăm vina pentru Europa, pentru tot, să găsim un echilibru corect. Președintele, nu mai avem foarte mult timp. Vreau să întreb dacă din partea Comisiei, doamna Farhoven, cred că dorește să intervină și apoi am să dau domnului Vasos cuvântul să fac un rezumat. Doamna Verhoeven. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumim, ținem să mulțumim doamnei Vasos și comisiei dumneavoastră pentru că ați pregătit acest raport. E un proiect foarte bun, ne convine și ascultând dezbaterea, uh, suntem și noi de acord pentru o abordare mai holistică a pieței unice și să ne asigurăm ca ea să și funcționeze pentru cetățeni. Sigur, trebuie să vedem ce, fac și sta- ce pot face și statele membre, nu doar Comisia. Asta am avut de spus. Uh, vă mulțumesc din nou și suntem de acord cu cele ce s-au spus aici. Mulțumesc. Sigur că veți uh, avea toate opiniile și celorlalte comisii, pentru că i-am invitat și pe ei să ne trimită soluțiile și ideile lor în plus față de documentul excelent al doamnei Bastos. Bun, în final din nou la cuvântul doamnei Bastos. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte rapid vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Cred că nu sunt mari uh, diferențe de opinie marele chestiuni care privesc până la urmă câștigarea încrederii cetățeanului pentru deschiderea pieței interne, pentru a fi mai aproape de cetățeni, de firme, de întreprinderi. Și cred că suntem cu toții de acord, sigur. Există astăzi o criză a încrederii care eh, trebuie eh, rezolvată, dar sunt de acord 100% cu ce a spus domnule președinte. Nu trebuie să ne fie teamă să facem recomandări către statele membre Raportul meu e exact documentul potrivit pentru a face asemenea uh, recomandări către statele membre ca să facă mai multe eforturi și ca să ne permită să avem acele rezultate bune pe care trebuie să ne le permită o funcționare foarte bună a pieței interne. Și cum spunea domnul Corea de Campos, trebuie să facem presiune asupra statelor membre să pună pe prim plan legislație ca în viitor să intervină deja din această perspectivă a pieței. Și, după cum spuneam adineaori, trebuie să le reamintim care sunt avantajele pieței interne, iar în ce privește campaniile de informare, acestea sunt esențiale. Noi nu putem să nu ne dăm seama că doar prin intermediul informației prin uh, enunțarea clară a avantajelor pieței interne, doar astfel cetățenii vor înțelege care sunt efectele pozitive ale pieței și e valabil și pentru firme. Deci e important să interacționăm cu cetățenii, cum a spus domnul De Jong. Dar haideți să nu uităm că E vorba aici mai ales de, angajamentul, de un angajament din partea statelor membre și pentru eliminarea lacunelor trebuie în mod necesar să trecem prin intermediul statelor membre. Ele sunt cele care trebuie să facă mai mult. Acum s-a mai pus o întrebare. Legislația europeană sau națională? Comisia Europeană a făcut un studiu care ne-a arătat că cetățenii au mai multe așteptări eh, de la competențele Uniunii Europene Uh, cred mai mult în Uniunea Europeană atunci când se legiferează la nivel comunitar și asta e o realitate. Deși e adevărat că noi dorim uh, să facem această legislație, dar trebuie să ne gândim și la asta. Bun, și în ultimul rând, uh, domnule președinte, vreau să mai spun că mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la documentul meu și uh, Până la urmă, cu uh, opiniile celorlalte comisii, vom avea un raport foarte bun ca să transmit un mesaj important către statele membre și important și pentru instituțiile europene. Well, thank you very much. We'll just... Mulțumesc, spune președintele. Termenul pentru depunerea amendamentelor, după ce citesc eu aici, este 12 aprilie la amiaz. Apoi, pe 8 mai, vom analiza amendamentele și poate să vedem și documentele din partea altor comisii. Și cu asta vă mulțumesc, doamnă Bastos. Uh, au fost multe uh, teme pe ordinea de zi, președintele mulțumește interpreților și a, adaugă. Vă mai spun că ne vom reîntâlni pe joi 12 aprilie. E o nouă dată, o nouă întâlnire, pentru că e parte din noua reorganizare a reuniunilor. Deci una, o întâlnire după Paști de la, uh, pe 12 aprilie de la ora 9 dimineața și apoi pe 20 și 5-26 aprilie. Mulțumesc pentru că ați participat la reuniunea de astăzi, am încheiat.